So, liebe Kolleginnen, Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, haideți să începem. Mă bucur să vă văd aici. Ați avut unii dintre dumneavoastră probleme de călătorie. Nici eu nu am putut veni cu avionul din Germania, a trebuit să vin cu trenul și am și avut întârziere câteva minute. Însă, iată că, în ciuda acestor circumstanțe, am reușit să fim aici și problemele noastre nu se compară cu suferința pe care au suferit-o victimele atacurilor teroriste și familiile lor, prieteni apropiați sau rude, ale persoanelor implicate. V-aș propune să Începem cu un minut de reculegere pentru victimele atacurilor teroriste de la Bruxelles. Danke Ihnen. Vă mulțumesc. Sie haben alle eine Tagesordnung. Ați primit cu toții ordinea de zi pentru astăzi. Nu cred că există dorințe de modificare, așadar ordinea de zi se consideră adoptată în această formă. Punctul 2. Comunicări. Încă o dată a avut loc uh, un summit UE-India pe 30 martie. Sigur că politica comercială a fost un punct foarte important. Știți că din aprilie 2013 discutăm despre un acord comercial cu India, însă nu s-au făcut deocamdată progrese prea mari. Dar uh, nici dialogul nici nu s-a întrerupt. În 17 martie, Comisia a realizat o consultare privind ameliorarea condițiilor comerciale cu Turcia. Cred că vă amintiți că am discutat de mai multe ori despre organizarea tratatului VAMAL, Și aș dori să vă mai amintesc că în 29 martie un panel OMC privind metoda de ajustare a costurilor UE la procedura antidumping împotriva Argentinei pentru biodiesel uh, s-a întrunit și rezultatul a fost uh, amestecat. Cred că trebuie să cerem comisiei să ne transmită detaliile acestei proceduri și uh, să ne informeze cu privire la decizia panelului OMC. ca să putem să acționăm mai departe în acest caz. E important uh, să avem siguranță juridică până acum nu a existat în acest caz. Cred că vă amintiți că s-a pus problema durabilității și a criteriilor clare pentru biodiesel care se doresc a fi consolidate la nivel global. Și ultima comunicare, avem uh, o nouă angajată la secretariat, Marica Lubica va lucra alături de noi de acum înainte. Vă urez mult succes și bine ați venit! Das war meine Mitteilung. Acestea au fost comunicările mele. Trecem acum la punctul 3, aprobarea procesului verbal al ultimii noastre reuniuni, 15-16 februarie. Ca întotdeauna, dacă nu sunt obiecții până la finele reuniunii, atunci procesul verbal se va considera aprobat. Trecem acum la punctul 4. Dragi colegi, este vorba de asistența macrofinanciară pentru Tunisia. În 2014 am uh, aprobat asistență macrofinanciară în valoare de 300 de milioane de euro Acum e vorba de următoarea tranșă și dat fiind că acum um, Tunisia este o țară care în urma primăverii arabe are structuri democratice, care a evoluat, cred că este necesar să contribuim la stabilitatea la stabilitatea economică și democratică din această țară și cred că asistența macrofinanciară este deci necesară. Am avut uh, discuții pe această temă până acum, inclusiv pe tema preferințelor comerciale pentru uleiul de măsline. Și doamna de Sarnez este raportoare. Au fost unele discuții și uh, la noi și în Consiliu și acum se discută despre asistența macrofinanciară. Mă bucur că ambasadorul Republicii Tunisia se află acum alături de noi și aș dori să-i dau cuvântul. Domnule ambasador șerif, aveți cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră pentru un nou schimb de opinii referitor la cooperarea între Uniunea Europeană și Tunisia și mai ales uh, în legătură cu faptul că avem nevoie de sprijinul Parlamentului European în conjunctura actuală. Aș dori să profit de ocazie ca să vă mulțumesc și să vă spun cât de mult apreciem susținerea Parlamentului European pentru măsurile comerciale de urgență în favoarea Tunisiei referitoare la cotele de ulei de măsline exportate către Uniunea Europeană. Votul din Parlamentul European este un exemplu extraordinar al uh, angajamentului Parlamentului European față de Tunisia, față de uh, dezvoltarea noastră democratică începută în 2011. Încă o dată mulțumesc. Cred că veți fi de acord că din 2011 și până acum am parcurs o cale lungă în ceea ce privește democrația din Tunisia. Această democrație emergentă este încă o dată confruntată cu o situație excepțională. Provocări de securitate și o conjunctură regională legată uh, de criza din Siria. De asemenea, avem probleme pe plan social și economic, șomajul este la 15,4% și îi afectează foarte mult pe tineri. Iar în 2016 au avut loc proteste în centrul țării, ceea ce dovedește cât de urgentă și gravă este această situație și cât de necesară este buna desfășurare a tranziției economice. Pentru a răspunde la aceste provocări, Tunisia contează pe sprijinul Uniunii Europene, primul nostru partener. Am depus cerere de asistență macrofinanciară în valoare de 500 de milioane de euro, pe care o și discutăm astăzi. Eu aș fi cerut mult mai mult de 500 de milioane de euro, pentru că Tunisia, în configurația actuală, are nevoie de 5 miliarde de euro, iar uh, acum suntem pe cale de a discuta cu femeiul un împrumut de 2,8 miliarde de dolari, și spuneam, cred că Tunisia are nevoie de 5 miliarde de euro. Și vom ieși, deci, pe piața internațională pentru a cere încă un miliard de euro împrumut, pentru că situația o impune. Este vorba de măsuri excepționale de ajutor care ne vor permite să remediem dificultățile economice prin care trece țara noastră și să continuăm reformele structurale menite să stabilizeze țara noastră pe plan economic și să creeze condiții favorabile de dezvoltare durabilă în beneficiul tuturor tunisienilor. După cum știți, atentatele teroriste din Tunisia din 2015 au uh, pus uh, la încercare economia care era acum fragilizată de tranziție. Turismul, un sector cheie al economiei care reprezintă 7% din PIB, 14% din ocupare și 10% din veniturile țării noastre, a scăzut cu 50% în ianuarie 2016, ducând la încetinirea creșterii economice. Cred că știți că în turism lucrează aproximativ un milion de persoane, în mod direct sau indirect. Dacă ne gândim că șomajul este 15,4%, populația Tunisiei este de 11 milioane de locuitori, populația activă este puțin mai mult de jumătate din aceasta și un milion de familii trăiesc direct din turism sau indirect, vă dați seama în ce situație gravă se află țara noastră. Încă ceva. Celelalte motoare ale economiei au început să încetinească. Exporturile au scăzut, sunt probleme mai ales în sectorul uh, minelor, pentru că cererea europeană este foarte slabă și 77% din exporturile noastre sunt către Uniunea Europeană. Libia era al cincilea nostru partener economic, dar și, în plus, investițiile externe au scăzut cu 5,6% în ultimii 5 ani și deci și-au diminuat partea din investițiile globale și din PIB, și au afectat direct ocuparea. Crearea de locuri de muncă nu se poate face decât prin investiții. Dincolo de aceste dificultăți economice, problemele de securitate reprezintă o povară pentru bugetul statului. În 2016, peste 20% din bugetul de stat va merge la capitolele apărare și securitate. Și Tunisia, prin comparație, dedică 30% din buget educației. Acum acest efort se canalizează către uh, apărare și securitate. Sigur că combaterea terorismului are costuri economice și financiare foarte importante. Date fiind aceste provocări multiple, autoritățile tunisiene sunt decise să uh, continue dezvoltarea economiei și să implementeze un plan strategic pentru 2016-2020 care este în curs de finalizare. În acest plan avem printre priorități în crearea unui nou model de dezvoltare bazat pe dezvoltare durabilă, pe repartizarea echitabilă a bogăților și pe uh, crearea de locuri de muncă. Un program exhaustiv de reforme economice și sociale trebuie pregătit. Reformele um, sunt pe cinci axe. Finanțarea economiei, dezvoltarea uh, echilibrului financiar, promovarea resurselor umane, crearea unei rețele de protecție socială însoțită de reforma sectorului social și uh, modificarea cadrului organizațional și instituțional. Și aș dori să citez o nouă lege privind Banca Centrală a Tunisiei, parteneriatul public-privat, concurența. De asemenea, suntem uh, aproape gata cu uh, un plan de investiții care este acum discutat în Parlament. Dat fiind cât de mari sunt mizele economice și sociale și cât de importante sunt uh, toate șantierele unde avem de lucru, este nevoia anul acesta, după cum am mai spus, de aproximativ 5 miliarde de euro. Propunerea de asistență macrofinanciară din partea UE de 500 de milioane de euro ne-ar permite să acoperim aceste nevoi prin împrumuturi pe termen mediu cu uh, dobânde avantajoase și poate să ieșim pe piața uh, financiară, dar să depindem mai puțin de ea, pentru că se cunoaște situația acesteia. Este important să avem un echilibru bugetar și să susținem reformele pe termen lung care vor da o nouă dinamică de creștere economică Tunisiei. Doamnelor și domnilor, vă rog să mă iertați pentru că am vorbit atât de mult, de obicei nici nu-mi place să citesc, dar colegii care mi-au pregătit poziția m-au rugat să spun tot, deci nu am vrut să uh, exclud nimic. Ca și uh, prima, în cazul primei asistențe macrofinanciare pe care am primit-o în 2004, Parlamentul va juca și acum un rol crucial în acordarea acestei asistențe și ne bazăm pe eurodeputați pentru adoptarea acestor noi măsuri. Vă rog să țineți cont de conjunctura actuală, este necesar să se finalizeze cât mai repede această asistență macrofinanciară suplimentară pentru Tunisia, dacă este posibil chiar până în vară autoritățile tunisiene își iau angajamentul să accelereze procedurile și reformele. Și nu pot să închei fără să repet dorința uh, ca Parlamentul European să susțină în continuare democrația tunisiană, așa fragilă cum e ea, și să ne uh, însoțească mai departe pe calea reformelor. Mulțumesc mult pentru atenție! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului ambasador, care, ca de obicei, ne-a povestit care este situația în țara sa. Nu o să mă lungesc prea mult. Am discutat în lung și în lat despre toate aceste aspecte în textele pe care noi le-am adoptat aici, inclusiv cota excepțională um, pentru doi ani pentru uleiul de măsline cu tarif zero. Ni s-a spus așadar că situația acestei țări este foarte fragilă, delicată, complexă, o situație deosebită, o țară care se confruntă cu foarte multe provocări. Provocări la care trebuie să răspundem rând pe rând. E vorba de securitate, așa cum a spus și domnul ambasador, atacurile teroriste, căruia a căzut uh, victimă Tunisia în ultima vreme, apoi provocările de ordin uh, social și economic foarte mare, șomaj și inegalități mari între diferitele regiunile acestei țări. În acest aspect al uh, șomajului în rândul tinerilor, unele regiuni el atinge 40%. Alt aspect al acestei inegalități flagrante, domnul ambasador ne-a spus de asemenea, altceva, uh, mă refer la cheltuielile consacrate pe vremuri în proporție de 30% bugetului educației naționale. Astăzi situația s-a schimbat, aceleași sume sunt direcționate către securitate și armată și apărare, deci vedem câte nevoi specifice are această țară. Ni s-a spus că aveți nevoie de 5 miliarde, iar noi vorbim despre o asistență macrofinanciară de 500 de milioane lucrurile trebuie validate și vom auzi și ce spune Comisia peste câteva clipe. Ne vom întâlni mai apoi pentru a vedea pe plan tehnic cum să mergem mai repede. Însă aș dori să transmit domnului ambasador că împărtășim pe deplin obiectivele pe care le vizează excelența sa, adică să existe aceste, uh, acești bani uh, acordați cât mai curând posibil încă din această vară. Acum este solicitat, iar noi, Parlamentul, Consiliul, Comisia, toată lumea trebuie să-și facă treaba. Să ajungem la un acord cât mai curând posibil. Iată ce vreau să vă spun, domnule președinte, domnule ambasador. Euh, Mulțumim foarte mult. Doamna Saifi. Si, uh, Doamna Saifi, mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând vreau să-l scuz pe colegul Cicu, care nu este prezent astăzi din pricina unor uh, probleme de transport, care probabil va persista și în această săptămână. Vreau uh, să-i spun domnului ambasador anumite lucruri, nu să repet ceea ce se știe, ce s-a repetat de luni, de zile încoace. Mesajul meu este simplu. Vă sprijinim, sprijinim țara dumneavoastră și dorim să facem asta încă și mai mult, prin acțiuni pur și simplu concrete, să lăsăm vorbele frumoase, dar goale și să trecem la fapte. Și despre asta e vorba în acest uh, acord privind ajutorul macrofinanciar. Tunisia, după 5 ani de la așa zisa primăvară arabă și pun ghilimelele și nu revin această expresie, pare să fie singura țară, singurul model de tranziție reușit din regiune și premiul Nobel, nu e așa, a consacrat acest simbol pentru noi toți. Știm bine că democrația presupune un drum lung, democratizarea, acest proces trebuie să fie unul aprofundat, este ceva de durată. Se știe de asemenea că există provocări interconectate și care, din această pricină, împietează asupra acestui proces de democratizare. Mă refer la terorism, în primul rând. Astăzi am început cu un moment de reculegere pentru victimele atentatelor de aici, de lângă noi, din Bruxelles Acum um, câteva zile Tunisia iarăși a fost afectată și multe alte regiuni din lume. Este un flagel care ne afectează pe toți. Terorismul și, bineînțeles, dezechilibrele sociale, dezechilibrele um, economice și mi-aduc aminte de prima delegație a Parlamentului nostru care s-a deplasat în Tunisia, a fost și cu Mariel atunci, imediat după acea revoluție, uh, Mișcările sociale începuseră deja sau continuau pentru că pentru tinerii tunizieni democrație, revoluție însemna o speranță de viață mai bună imediat și vedem cât de greu este ca această țară să poată face față simultan tuturor acestor provocări. În orice caz, știm și vedem că poporul tunizian reprezentanții săi sunt foarte perseverenți, foarte rezistenți și e important pentru asta să vă sprijinim încă și mai mult. Acest ajutor macrofinanciar este așadar deosebit de important. Domnule ambasador, ne-ați spus și am auzit că ați avea nevoie de 5 miliarde, nevoile sunt uriașe și e important să mergem pe această direcție astfel încât lucrurile să se, să se desfășoare cât mai rapid posibil. Ne-ați mai indicat o problemă de care avem cunoștință, din păcate, este vorba de șomajul în rândul tinerilor care vizează ambele maluri ale Mediteranei. Suntem conștienți de asta. Haideți acum să lăsăm discursurile sfărăitoare și să trecem la fapte, la fapte concrete în beneficiul tunizienilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Firas. Președinte, eu cred că Manuel Sane... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Consider că doamna de Sarnez, ambasadorul și ceilalți colegi ai mei au prezentat problema foarte corect. Și cred că Tunisia se confruntă cu importante provocări. Vorbim despre primăvara arabă și aș vrea să menționez o anecdotă cu președintele pe vremea când era doar președintele partidului său. Am discutat cu domnia sa despre primăvara arabă atunci și mi-a spus, vă rog frumos, nu mai spuneți uh, primăvara arabă, spuneți iarna arabă, pentru că descrie mai corect situația. primăvara arabă a fost uh, foarte înșelătoare. Și aici avem un exemplu. Iată, Tunisia este singura țară care poate avea o democrație de tip occidental – este un exemplu prost pentru Daesh, care va face tot posibilul pentru a se asigura că acest lucru nu va deveni realitate. Prin urmare, noi trebuie să facem față acestei provocări și trebuie să sprijinim foarte clar Tunisia. Menționam uh, oferirea de resurse economice, am vorbit despre un plan de tip Marshall pentru Tunisia. Deci eforturile trebuie să fie majore și este foarte important să se întâmple asta. Iar Tunisia trebuie să aibă un guvern puternic mai puțin divizat, iar chestiunea securității este una de importanță vitală, deoarece fără siguranță și securitate nu va exista turism și nu vor exista investiții. Un alt lucru demn de menționat aici se referă la dezvoltarea regională. Uh, pentru că avem zona de coastă și orașele tunisiene care n-au nici în clin, nici în mânecă cu ceea ce se întâmplă în inima țării. Există această dihotomie și va fi foarte dificil să existe, din cauza ei, o dezvoltare reală. Deci trebuie să privim uh, ce se întâmplă și cu dezvoltarea regională și să nu uităm că Tunisia este a doua țară care oferă cetățeni uh, statului islamic. Dacă ne uităm puțin la proporția per capita, probabil că este pe locul 1. Și aici este problema reală. Pentru că Tunisia, ca țară, trebuie să abordeze corect această problemă. Am menționat și despre Libia, am, am vorbit și despre Libia, mă scuzați, am vorbit despre uh, declinul turismului, despre problemele economice. Însă sunt două fațete ale monedei, pentru că sprijinul din partea Uniunii Europene este unul fără nicio rezervă, dar și Tunisia, la rândul ei, să ia măsurile cele mai corecte acum. Mulțumim foarte mult. David Martin. Mm, foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să se ia notă de faptul că grupul meu mm, susține această propunere. Emanuel Morel, colegul care se ocupă de acest subiect, nu poate fi aici astăzi însă e foarte clar că există probleme pentru Tunisia. Pe site-urile de călătorie uh, vedem cum uh, britanicii au renunțat aproape cu toții la călătoriile în Tunisia în acest an. Ori noi știm foarte bine cât de tare depinde acest stat de turism, așa cum a spus și domnul ambasador. Este vital să vedem ce se întâmplă cu acest domeniu, fiind dată poziția Tunisiei în ceea ce privește a ține piept Daeshului. Grupul meu a susținut măsurile autonome de comerț, susținem ideea de 500 de milioane de euro ca finanțare, însă acceptăm ce spune domnul ambasador. Nu e o sumă nesemnificativă, într-adevăr, însă mică prin comparație cu problemele pe care le are Tunisia acum. Sper ca BI să găsească miliardul promis și să se creeze un efect de pârghie cu alte sume, în așa fel încât să ajungem la cele 5 miliarde. Iar aici, la INTA, ar trebui să subliniem efortul nostru constant pentru acordul comprehensiv de cooperare, să facem presiuni pentru ca acesta să devină realitate. Nu avem uh, cum să rezolvăm uh, problemele Uh, fără să avem stabilitate pe termen lung, deci susținem această propunere și să sperăm că putem acționa cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum are cuvântul Helmut Scholz. Mulțumesc, nici raportorul nostru din umbră nu poate fi aici, însă m-a rugat să transmit mai multe mesaje în ceea ce privește evaluarea problemelor pe care le discutăm. Cred că suntem cu toții de acord că a avut loc primăvara arabă, această țară se află acum într-o mare dificultate economică și noi trebuie să facem toți pașii posibil necesari pentru a ajuta pe cetățeni. Discutăm despre șomaj în masă, mai ales în rândul tinerilor. Și trebuie să vedem cum putem contribui la o soluție care să preîntâmpine agravarea conflictelor. Avem în vedere asistența macrofinanciară. Aceasta este un instrument care ia amploare, uh, care pe termen lung, mă scuzați, uh, îngreunează situația îndatorării unui stat. Și atunci întrebarea este, avem nevoie de această asistență macrofinanciară ca instrument care pe termen lung ar putea agrava situația în care se află acum Tunisia? O întrebare către domnul ambasador și mulțumesc pentru briefing. Cum evaluați posibilitățile pe care le are Uniunea Europeană, cu toate competențele sale? Cum poate contribui la redresarea economică a Tunisiei? Ce facem Ce facem cu datoria externă a Tunisiei? O eliminăm pur și simplu pentru că astfel să ajutăm țara imediat, în așa fel încât să găsească un acces la anumite sume importante și să existe mai apoi dezvoltare economică fără uh, a condiționa dezvoltarea de un ajutor extern. Iată o abordare cu care noi am putea trăi. Sprijinul politic în Tunisia pentru mișcarea democratică este iarăși important. Aceste lucruri trebuie să fie în centrul preocupărilor uh, de cooperare economică și uh, politică între UE și uh, Tunisia. Domnul Büchner, doreați să adăugați ceva? Da, o foarte scurtă observație, mulțumesc. Sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus, mai ales față de problemele menționate de domnul Scholz. Și, ca principiu, consider că, dincolo de Tunisia, pentru noi este important să avem o evoluție democratică. Tunisia, nu așa, este singurul stat în care lucrurile merg cât de cât. Și avem speranța ca lucrurile să meargă în direcția cea bună, cu efecte contagiune asupra celorlalte state din regiune. Așa că trebuie să facem, în orice caz, tot posibilul pentru a merge în această direcție. Sunt de acord cu domnul Scholz. N-ar trebui să pledăm pentru împrumuturi, ci ar trebui să existe un sprijin care să ajute cu adevărat această țară pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumim! De la Digi Ecofin reprezentantul comisiei, dacă e. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, doresc să prezint propunerea comisiei. După cum știți, Tunisia a trecut printr-o situație uh, macroeconomică foarte dificilă, trece din 2011 încoace și apar aici mai mulți factori. Avem și uh, conflictele domestice care au apărut uh, în uh, primele etape ale tranziției politice. Avem instabilitate regională. Țara aceasta suferă în continuare și din cauza ceea ce se întâmplă în Libia și să nu uităm că dintre toate statele învecinate cu Uniunea Europeană, Tunisia depinde cel mai mult de comerțul cu Uniunea Europeană. 70% din comerț este direcționat către Uniunea Europeană. Și în acest context, sprijinul financiar uh, a fost unul asupra căruia s-a convenit în anul 2013 cu efect de complementaritate cu 300 de milioane de euro asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene cu Comisia Europeană. Ce s-a întâmplat de atunci? Noi implementăm această asistență și deja am uh, dat două tranșe din cele 300 de milioane în mai și în decembrie anul trecut. Însă, de atunci au apărut evoluții noi, după cum bine știți, mai ales în sectorul securității. Această țară a fost uh, afectată de mai multe atacuri teroriste, iar efectul a fost devastator asupra mai multor sectoare economice, cu precădere în turism. Anul trecut turismul a scăzut cu vreo 40-50%, depinde cum calculezi. Și datele recente nu ne încurajează deloc, pentru că pentru primul trimestru al acestui an există indicatori care arată că declinul acesta ar putea fi chiar mai mare, de 5-5%. În plus, țara aceasta continuă să fie afectată de o situație socială dificilă, ceea ce a generat uh, acțiuni industriale ale lucrătorilor cu oprire ale muncii, ceea ce afectează producția de fosfat și de țiței. Și pe lângă toate acestea, Tunisia se confruntă acum și cu o altă problemă. N-are o recoltă foarte bună, e afectată de secetă, e uh, a fost afectată și producția de ulei de măsline. Și de parcă n-ar fi îndeajuns toate acestea, situația de la frontiera cu Libia, după cum se știe, impune cheltuieli importante venite din partea guvernului pentru protecția frontierei, cu angajarea unui număr important de oameni în armată. Aceasta fiind situația, Cererea de sprijin adițional a fost deja înaintată de autoritățile tunisiene, așa că Comisia propune un ajutor de 500 de milioane. În continuare trebuie să deblocăm a treia tranșă a operațiunii anterioare, ceea ce în total ar însemna 800 de milioane de euro în vreo trei ani de zile. Una dintre cele mai mari sume de asistență macrofinanciară acordată vreodată de Comisia Europeană. Doresc să spun că și această operațiune va fi organizată tot în uh, finanțarea prin trei tranșe. Și s-a făcut uh, trimitere de către doamna Sarnes la asta. Vom elibera prima tranșă de 250 de milioane de euro cu alte două tranșe de către 100 de milioane fiecare. Care este ideea? să avem o misiune la sfârșitul acestei luni deja pentru a discuta cu autoritățile despre un program concret. Iar dacă lucrurile merg conform planului, dacă colegislatorii sunt și ei de acord, atunci putem adopta această propunere printr-o procedură rapidă. Și atunci mm, ne gândim că această propunere să poată fi adoptată cândva în luna mai, în așa fel încât să avem o prima alocare a tranșei cândva în iulie. Pentru că există un uh, sentiment al urgenței și trebuie să ne organizăm cât mai repede cu putință. Subliniez așadar, uh, voi sublinia în fața autorităților tunisiene și o subliniez în fața ambasadorului cât de important este să încheiem negocierile și după ce la nivelul colegislatorilor avem deciziile și după ce avem documentele cu autoritățile, să trecem rapid la ratificarea documentului cât mai repede în Parlamentul tunisian, în așa fel încât să avem un plan pentru alocarea primei tranșe înainte de vară și pentru alocarea unei uh, a doua tranșe cândva uh, în a doua jumătate a anului. Deci uh, o primă tranșă de 200 de milioane de euro se corectează vorbitorul și nu 250 și apoi alte două. Propunerea comisiei e aproape identică cu toate deciziile adoptate de co-legislatori din 2013 încoace, când au dat declarația comună cu principalele principii legate de asistența macrofinanciară, dar am făcut câteva ajustări tehnice în ceea ce privește uh, modul în care s-au desfășurat uh, aceste operațiuni și asta din experiența uh, a ceea ce s-a întâmplat în trecutul recent. Încurajăm, prin urmare, Parlamentul să continue cu adoptarea documentului. Mi-am dat seama că la Consiliu deja au început discuțiile și ne-am dat seama că și la Consiliu s-a înțeles că este o problemă urgentă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Sigur că noi vom fi temeinici în a ne îndeplini sarcina, noi cei de la Parlament, un for ales în mod democratic în Uniunea Europeană. Și acum dau cuvântul raportorului nostru și apoi ambasadorului. Sau mai întâi doriți ca ambasadorul să intervină? Vă rog. Nu știu, după dumneavoastră atunci. Mai întâi ambasadorul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc. Domnule președinte, știți că pe 18 aprilie, adică foarte în curând, vor începe primele runde de negocieri ale ca la Tunis și împreună cu doamna Mogherini și la uh, Luxemburg uh, vom discuta asta în cadrul acestui uh, acord. Aleca, suntem foarte îngrijorați. Avem multe sectoare sensibile, agricultura, serviciile, care se tem de tot ce înseamnă liber schimb. Eu aș prefera acordul de integrare și chiar dacă e vorba despre același lucru pe fond, asta parcă ar da mai multe asigurări, deoarece foarte multe voci în Tunisia au început să critique un acest, un acest tip de acorduri, pentru că acordul de asociere, vechiul asociere, acord de asociere din 95, din sectorul industrial, ă, acest acord nu a fost încă evaluat, dar chiar și în aceste condiții multă lume spune că statul tunizian a fost văduvit de multe resurse. Și acum vrem să aprofundăm acest tip de acorduri și pare sau se spune că lucrurile se vor agrava, că vom cădea din lac în puț. Se vorbește despre trade, not aid, comerț și nu ajutor. Eu zic că ar trebui să avem și una și alta și în acest gen de acord, despre asta ar trebui să vorbim, acord, de fapt, ajutor macrofinanciar nu este un ajutor, ci este un împrumut, da, în regulă, cu uh, niște condiții foarte interesante și favorabile, dar rămâne un împrumut în condițiile în care Tunisia are o datorie externă foarte grea. Înainte de Revoluție aveam 44% datorie externă, acum suntem în jur de 50% cu datoria externă. Uh, suntem în situație de echilibru cât de cât macroeconomic, însă este foarte clar că noi ne-am propus să nu depășim în niciun caz 60% datoria externă, 60% din PIB uh, și este foarte clar că ne dorim foarte mult să ne întoarcem la creștere economică de 5% pe an, ca pe vremuri acum suntem la 0,8-0,5% pe an creșterea PIB-ului. Știm că țara noastră poate să aibă o creștere bună dacă Condițiile sunt optime dacă se estompează problema cu Libia, dacă se îmbunătățește climatul economic aici, în Europa, dacă investițiile își revin, fie că e vorba de investiții locale, naționale, fie că e vorba de investiții străine, pentru că, având în vedere cât de fragilă e situația de la noi, din Maghreb, nimeni nu o să mai vrea nici să vină vacanță în Tunisia și nici să investească la noi. Și asta este problema. Avem experiențe frumoase pe care le-am avut în trecut cu Germania, cu Franța, mă refer la răscumpărarea unei părți sau convertirea unei părți a datoriei noastre. Asta s-a petrecut cu Germania și cu Franța, e vorba de câteva zeci de milioane care au fost reconvertiți din datoria externă și, de fapt, e vorba de bani care au fost trimiși către proiecte de dezvoltare. Cunosc situația cu Germania pentru că am fost director în, în relația noastră bilaterală și la început am negociat ceva în legătură cu proiectele hidro, aprovizionare cu apă, producție și așa mai departe. E vorba de niște proiecte frumoase, emblematice, despre asta este vorba, de asta avem nevoie, de ceva care să aducă speranță. Speranță pentru tineri și exact acesta este mesajul meu astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna de Sarnez. Mulțumesc, domnule președinte. Ce a spus domnul ambasador este extrem de important. E bine să nu uităm că se vorbește despre un ajutor macrofinanciar, dar este un împrumut un credit și uneori se, se spune că, da, este un ajutor macrofinanciar, e un ajutor. Nu, este un credit, un împrumut cu condiții de îndeplinit, complicate, dificile. Să nu încurcăm lucrurile. Și aveți dreptate, domnule ambasador, că menționați asta. Și personal Înțeleg exemplele pe care ni le-ați menționat, cele cu Franța, cu Germania, adică reconvertirea a unei părți a datoriei, să fie vorba de bani care să meargă în dezvoltare, pe proiecte concrete și mai ales investiții. Și cred că dincolo de ajutorul macrofinanciar de care vom discuta și pe care le vom vota în continuare, dincolo de acest acord, să nu uităm acest fundal. Plus, marea parte a cheltuielor făcute astăzi de Tunisia sunt pentru securitate și apărare, dar care, de fapt, sunt în beneficiul nostru al Europei. Deci pentru Tunisia, dar și pentru Europa acei mici, 1500 de kilometri de graniță între Tunisia și Libia, protecția acestei frontiere, nu vizează numai Tunisia, nu e o miză numai pentru această țară, ci și pentru Europa. Să nu uităm asta, pentru că, bineînțeles, e vorba de un subiect care va reveni și este întotdeauna în actualitate astăzi și lumea trebuie să înțeleagă asta aici la Parlament, la Consiliu, că e vorba de un aspect care trebuie să fie Uh, tratat împreună, printr-o cooperare întărită, cooperare tehnică, materială, deci tot ce înseamnă ceva aprofundat în domeniul securității și apărării între noi și Tunisia. Apoi, Alec, acordul de liber schimb, uh, ați exprimat îngrijorări. Noi, Parlamentul European, am adoptat o rezoluție care spune exact același lucru, domnule ambasador. Și în rezoluție am și spus să schimbăm numele acestui acord. Aș vrea să vorbim mai mult despre un parteneriat decât de un acord de liber schimb. Asta ar liniști, zic eu, uh, opinia publică din Tunisia, cel puțin în majoritatea sa, dar să împăcăm forma și fondul, adică bineînțeles că nu e vorba numai de liber schimb aici, pentru că e vorba de un parteneriat uh, care merge deci în ambele direcții pentru dezvoltare, pentru dezvoltarea Tunisiei, în primul rând, iar noi, aici, la Parlamentul European, sunt convinsă că trebuie să fim foarte atenți și vigilenți, mai ales vis-a-vis -vis de comisie, astfel încât să ne asigurăm că tot ce am votat noi aici, cu transparența, cu democrația, cu monitorizarea acordului, toate aceste aspecte să nu fie uitate nicio clipă de comisie executivă și aceasta să nu, uită, să nu uite că um, nu mai e vorba acum de status quo, să nu mai repetăm greșelile trecutului și să nu se oculteze ce s-a hotărât aici la Parlament. Și în sfârșit, Comisia ne spune că Consiliul vrea și el să meargă repede. Da, cu toții dorim să mergem repede, să progresăm, iar noi ca legislatori uh, facem ce putem, ne propuneți niște îmbunătățiri tehnice. Asta ne propuneți astăzi, însă noi dorim să mergem mai departe în această analiză. Va trebui să vedem în ce măsură Consiliul va accepta uh, ceea ce propune Parlamentul, calendarul însă să nu sufere. Vom vedea care vor fi modificările care se vor impune mai încolo, astfel încât lucrurile să meargă în direcția dorită. Mulțumesc foarte mult! La următoarea reuniune vom uh, discuta proiectul de raport al doamnei de Sarnez. Aici se încheie acest punct. Trecem la punctul 5. Odată cu aderarea Croației, Uniunea Vamală s-a extins, ceea ce afectează statele cu care um, avem relații comerciale în cadrul OMC. Una dintre aceste țări este China. Avem un acord în discuție, Consiliul ne-a rugat să îl aprobăm și domnul Winkler este raportor pe această temă. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. După cum ați spus, vorbim despre extinderea Uniunii Vamale declanșată de aderarea Croației la Uniunea Europeană în consecință, Uniunea Europeană trebuie să negocieze cu acele state cu care avem relații bilaterale afectate direct de acest proces și este nevoie de ajustări compensatorii în caz că tarifele UE sunt mai mari decât cele inițiale ale Croației. Comisia a negociat uh, cu membrii uh, OMC și a obținut concesii specifice. Negocierile cu uh, Republica Populară China au fost încheiate în forma unui schimb de scrisori referitoare la un proiect de acord care a fost inițializat în 7 octombrie um, 2015 la Bruxelles, Consiliul a adoptat o decizie și deci trebuie încheiat acest acord în forma unui schimb de scrisori. Patru linii tarifare sunt afectate, e vorba de bunuri industriale, avem o reducere la două tarife pe două linii, încălțăminte și uh, aparate de, pentru condiționarea aerului și la fel la agricultură încă două linii tarifare Însă detaliile tehnice se regăsesc în dosare. După părerea mea, acest acord este bun și rezonabil și uh, este desigur în interesul nostru să susținem poziția de a, de a uh, aproba acest acord. Recomandarea mea, deci, este să ne dăm avizul la această procedură. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu este cazul. Atunci aș dori să dau cuvântul comisiei. Äh, Tot nu are nici comisia nimic de zis. Domnule Winkler, mai doriți să ziceți ceva? Ce să mai zic, domnule președinte, să trag concluzii la propriile mele observații? Mulțumesc tuturor pentru susținere. Da, Se pare că avem o mare unanimitate la acest punct. Vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 6. Situația negocierilor în curs din cadrul trilogului. Avem acum două triloguri în curs cu Consiliul. Unul dintre dosare se referă la regulamentul antitortură și celălalt la mineralele de conflict. Primul punct, regulamentul antitortură. Cred că vă amintiți că e vorba de bunuri um, folosite pentru tortură sau pentru pedepsa cu moartea. Avem um, un text foarte ambițios la Parlamentul European, care a fost adoptat cu peste 600 de voturi, așadar e clar că avem un mandat puternic de negociere. A avut loc uh, o a doua reuniune de trilog, dar din păcate, deși Parlamentul European a făcut o propunere solidă de compromis și doamna Șache, raportoarea, a transmis acea poziție cu o săptămână înainte Consiliului, Consiliul nu a fost um, în poziția de a negocia. Noi am făcut uh, o propunere de compromis um, care permitea totuși o marjă de manevră și uh, se punea uh, problema ca uh, ofițerii vamali să poată să evalueze bunurile problematice și să le interzică exportul sau importul. Sigur că avem uh, multă presiune aici, e destul de urgent să luăm măsuri împotriva tranzitului acestor uh, bunuri și uh, iată că avem și un mandat clar pentru negocieri, dar din păcate Consiliul nu a reacționat și nu a fost în poziția de a negocia Așadar, acum așteptăm noua ofertă a Consiliului. Al doilea trilog se referă la așa numitele minerale de conflict. Pe 1 februarie am avut un prim trilog, apoi în 16 martie ne-am întâlnit din nou cu Comisia, pentru că uh, Comisia și-a modificat poziția, apropiindu-se mai mult de poziția Parlamentului și mâine vom avea încă un trilog. Și acum îi dau cuvântul raportorului, vă rog. Uh, chairman, thank you very much. Uh, it Domnul Winkler. That has been... Mulțumesc. Had a long, uh... Mulțumesc foarte mult. E un dosar care are un lung istoric aici în Parlamentul nostru. Există mai multe aspecte care ne fac să sperăm. Bineînțeles că procesul nu s-a încheiat, nici pe departe, ar fi mult prea ușor, însă speranță există, pentru că în momentul în care informațiile circulă, Consiliul așteaptă o serie de semnale de la noi de la Parlament și cred că asta se va întâmpla mâine după masă. Astfel, noi, Parlamentul, putem deja să luăm o serie de hotărâri. Probabil că după ce se va încheia președinția olandeză, Consiliul va deveni mai puțin ambițios. Și știu că aici, la Parlament, marea majoritatea uh, grupurilor politice își dorește un regulament pe aceste minerale din conflicte, își dorește un instrument care să permită uh, distanțarea mineritului de finanțarea conflictelor. Trebuie să dăm semnale în acest sens. Vom avea discuții și astăzi și mâine și eu, ca și Uh, uh, raportor, uh, aș spune că Parlamentul trebuie să dea semnale, semnale de flexibilitate, de deschidere pentru a se ajunge la un compromis la Consiliu cu ajutorul Comisiei. Am primit niște propuneri de la Comisie, dar nu este exact ceea ce așteptam noi, Parlamentul. Pe de altă parte, există această fereastră de două luni care rămâne în continuare deschisă, timp în care putem să ajungem la compromis cu Consiliul. Va depinde asta de voința grupurilor politice și dacă așa se va întâmpla, trebuie să profităm de această situație și să nu favorizăm blocajul, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, există mult prea multe dosare, inclusiv acela cu antitortura, în care se pare că nu prea avem posibilitatea de a influența poziția Consiliului a țărilor membre. Nu cred că așa stau lucrurile în acest dosar. Să nu uităm, bineînțeles, că există o serie întreagă de dosare care s-au blocat și s-au izbit uh, la Consiliu. Acum, însă, ne pregătim uh, pentru o dezbatere deosebit de importantă, acordarea de statut de economie de piață Chinei, un dosar spinos, foarte spinos, ar fi fost așa de bine ca să nu fi avut alte dosare conexe blocate la Consiliu cu această ocazie și atunci a fi putut să avem alte pârghii la negociere. În sfârșit, eu sper că în uh, cazul acestor minerale să nu se întâmple așa și să existe posibilitatea de încredere reciprocă între Consiliu și Parlament. Astfel vom putea să arătăm că majoritatea grupurilor politice din acest Parlament își dorește să ajungă la un compromis. E vorba de un dosar deosebit de important și cred că aici Parlamentul are un rol important de jucat. Sunt foarte optimist, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să uităm nici faza de implementare, faza tehnică în care trebuie să continuăm să ne implicăm noi, Parlamentul, Comisia noastră, să supraveghem, să monitorizăm și să ne asigurăm că în perioada premergătoare, până în aplicare, regulamentul nu va fi diluat. Și aș sublinia aici rolul dumneavoastră, domnule președinte, în ce privește discuția în ce privește TPC și așa mai departe, eu sunt convins că dacă ne mișcăm bine vom putea să influențăm și poziția um, Consiliului. Vor exista o serie de dialoguri tehnice um, care ne așteaptă și sper că și Parlamentul ne va sprijini. Mulțumesc foarte mult! Ingmar. Gracias, presidente. Yo quería hacer referencia <clears throat> al trílogo que estamos llevando. Mulțumesc, domnule președinte. Revin acum la trilog. Comerțul cu uh, instrumente care pot fi folosite ca instrumente de tortură. Domnule președinte, am înțeles uh, ce ați spus și aș vrea să revin asupra două puncte. Înainte de toate vreau să mulțumesc uh, doamnei Șache și raportorului pentru tot ce au făcut. Mulțumesc că țineți cont de pozițiile de uh, ameliorarea textului. Am avut mai multe reuniuni pe această temă, dar ultima uh, m-a neliniștit, dată fiind poziția Consiliului. Trebuie să fie clar că aici nu vorbim doar de uh, dispoziții comerciale, nu. Vorbim de niște obiecte care pot provoca moartea, care pot fi folosite la uh, organizarea de atentate. Vedeți de altfel ce s-a întâmplat recent. Consiliul trebuie să facă eforturi și să asculte Parlamentul și Comisia, pentru că Comisia susține multe dintre propunerile noastre. E foarte important să ajungem la un acord, pentru că discutăm aici despre uh, comerțul cu obiecte care pot fi folosite pentru a provoca moartea. Așadar, nu putem uh, pleda pentru niște uh, dispoziții administrative, pentru că vorbim de vieți omenești. Eu vreau să cerem Consiliului să-și revizuiască poziția și să se apropie de noi mai mult. Mulțumesc, domnul Helmut Scholz și apoi domnul Fisas. Doream să revin încă o dată la um, trilogul privind mineralele de conflict. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului, adică președintelui, pentru modul foarte constructiv în care a lucrat la acest dosar și a uh, susținut poziția Parlamentului, a impus-o și s-a ținut de ea ca linie de negociere și aș vrea să spun cinstit că pentru mine uh, este foarte important ca în acest dosar, în aceste negocieri, să ne uh, legăm de conținut. Adică calitatea este foarte importantă și sper ca mâine Consiliul să dea un semnal clar că este pregătit să cedeze în fața Parlamentului. Cred că aceasta este și linia delegației de negociere, care a avut o poziție foarte unitară și uh, a încercat să fie cât mai coerentă și sper ca um, la următorul trilog să facem progrese pe fond. Și deci aștept cu nerăbdare să văd ce oferă Consiliul. Mulțumesc, domnul Fisas. Mulțumesc, domnule președinte. Tot uh, despre uh, obiectele care pot fi folosite pentru, uh, pentru tortură sau pentru pedepsa cu moartea. PPE-ul o susține pe doamna Scache și știe cât de mult a lucrat la acest dosar și noi considerăm că trebuie să fim foarte fermi, pentru că nu vorbim de niște mărfuri ca oricare altele. După cum a spus și colega noastră, e vorba de obiecte care pot uh, duce la încălcări foarte grave ale drepturilor omului. Așadar, trebuie să fim uh, inflexibili pe acest dosar. Avem cu toții o poziție unită și aș vrea să aflu și poziția Consiliului. Eu cred că și Consiliul trebuie să fie flexibil cât se poate de mult. Mulțumesc. No, also wir bleiben bei... Exact. Deci noi ne menținem poziția și încercăm să o impunem. Vă ținem la curent. Punctul 7. Activitățile grupurilor de monitorizare. În primul rând, Ucraina, în 15 s-a întrunit, 15 martie s-a întrunit acest grup, s-a întâlnit cu ambasadorul și cu reprezentantul DigiTrade pentru a discuta despre funcționarea acordului de asociere și uh, acordul comercial cu Ucraina. Nu am putut uh, înregistra mari progrese. Chestiunea cea mai tensionată este ce se întâmplă poi mâine în Olanda, după ce va avea loc referendumul cu privire la acest acord. Sunt foarte multe semne de întrebare și sper ca țările de jos să nu se îndepărteze de cursul Uniunii Europene. Și grupul de monitorizare Mercosur s-a întrunit pe 15 martie. S-a întâlnit cu atașatul comercial de la ambasadă, se pare că se fac progrese oarecum în legătură cu Mercosur. În Argentina, noul guvern a dat semnale clare și, de asemenea, în Brazilia s-a schimbat poziția față de acordul comercial cu Uniunea Europeană, așadar putem continua discuțiile la modul mai intens. Grupul de monitorizare privind Turcia s-a întrunit în 16 martie. Nu avem cine știe ce informații de la această întâlnire și tot în 16 martie s-a întâlnit grupul privind Japonia și s-a întâlnit cu șeful Mauro Pedicini și s-a discutat despre un potențial nou avânt în cursul anului, dar îl avem aici pe raportorul nostru permanent pentru Japonia. Domnul Silva, vă rog. Thank you, Chair. Um, just to tell you that... Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să vă spun că grupul nostru de monitorizare a avut o reuniune în 16 martie Domnul uh, Pedicini a fost acolo ca să um, ne prezinte uh, ultimele informații de la reuniunea care a avut loc recent la Bruxelles. De partea japoneză avem un nou negociator șef, un nou ambasador, domnul Haneda, iar Mauro ne-a dat uh, indicații foarte bune pentru o uh, abordare constructivă în negocierile cu uh, noul negociator japonez. Raportul Comisiei privind ultima rundă de negocieri este disponibil acum pe pagina de internet a Direcției Generale Trade, ceea ce este în sine un semn bun la aceste negocieri. Partea japoneză a prezentat chiar și o listă cu 17% din uh, punctele care pot fi negociate până în decembrie și o nouă rundă va avea loc uh, săptămâna viitoare la Tokyo. Dar nu ne așteptăm uh, la prea multe progrese în timpul verii, pentru că sunt prevăzute alegeri pentru Senat iar Japonia ține la uh, ratificarea TTIP, așteaptă, adică să vadă ce se va întâmpla și în sectoare cum ar fi agricultura, sectorul alimentar, uh, veterinar, nu ne așteptăm la mari evoluții în următoarele săptămâni. Cred însă că negocierile vor progresa în mod substanțial după alegeri, în 2016, ca ă, termen limită, este cât se poate de fezabil pentru încheierea acestui acord, dar trebuie să fim foarte ambițioși ca să obținem un acord echilibrat. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumesc mult! Și uh, ultimul grup s-a întâlnit tot pe 17 martie, grupul de monitorizare privind Israelul și Palestina. Au avut loc discuții foarte extinse cu DigiTrade și cu SEAE și cu experți externi. Raportoarea noastră permanentă, doamna Arena, nu poate fi prezentă, deci cred că este important că la următoarea ședință să uh, aflăm de la ea ce s-a întâmplat la acest uh, grup. Trecem acum la punctul 8. Este vorba de delegația ad hoc în Canada. 21-23 uh, martie. Eu am uh, condus această delegație în calitate de președinte. Am avut discuții cuprinzătoare la Ottawa cu reprezentanții societății civile, foarte multe ONG-uri. Am discutat cu reprezentanții um, economiei canadiene, cu reprezentanții ai întreprinderilor uh, europene din Canada, de asemenea. Am discutat cu sindicatele canadiene, am discutat cu ministra comerțului, doamna Freeland, am avut un schimb de opinii foarte intens cu domnia sa și, de asemenea, am discutat cu comisia omologă a noastră din Parlamentul Canadian. Din păcate, În a doua zi a delegației noastre au avut loc um, atacurile teroriste teribile de la Bruxelles și trebuie să vă spun cinstit că am fost uh, foarte impresionat de uh, simpatia și de susținerea exprimată de colegii din Canada. La reuniunea noastră din Parlamentul Canadian am uh, ținut împreună un minut de reculegere, am primit mesaje de uh, compasiune din partea politicienilor uh, canadieni. Doamna Freeland uh, a arborat chiar drapelul în Bernă. Iată semne, de, uh, semne ale legăturii puternice dintre Canada și Europa. A doua parte a delegației noastre a fost la Montreal. Eu mă așteptam la o mică... A trebuit să merg la o mică operație, după cum vedeți, deci din păcate nu am putut participa. Doamna Șache a condus uh, delegația, a apărut o mică problemă pentru că un uh, membru al delegației noastre a um, participat doar la a doua parte, la Montreal, și nu și la prima parte, dar când am fost în Ottawa, a ținut uh, de unul singur o conferință de presă la Montreal și în Quebec și uh, din păcate, a atras atenția presei canadiene asupra delegației noastre. Iar uh, un ministru din guvernul uh, Quebecului, domnul Bombardier, nu a fost dispus să primească delegația noastră pentru că îl aveam alături de noi pe acest membru al uh, delegației, care s-a exprimat în conferințele de presă cu titlu personal și nu ca membru al delegației noastre. A fost o situație cam tensionată, dar eu sunt convins că e important ca membrii să respecte principiile de bază și anume că membrii unei delegații trebuie să se comporte ca atare uh, și, în al doilea rând, um, cei care dau conferințe de presă în nume propriu, atunci trebuie să spună clar că este vorba de poziția lor personală sau de poziția grupului politic uh, din care fac parte și că nu se exprimă numele întregii delegații. În al treilea rând, aș vrea să vă mai spun că noi, ca Parlament European, nu ar trebui să lăsăm uh, alți, alte părți terțe să dicteze cine să facă parte dintr-o delegație și cine nu. Pentru că avem uh, deputați din diferite state, din diferite grupuri politice în orice delegație. Deci, a doua parte a delegației a fost mai dificilă, dar iată că am reușit să navigăm aceste ape tulburi și uh, să depășim problemele. Per total, delegația a fost foarte reușită. Sigur că uh, în ceea ce privește conținutul, am discutat despre SITA, acord uh, al cărui text uh, ni se promisese că ar fi gata în 29 februarie, că ar fi fost gata și uh, sunt importante mai ales modificările incluse în text pentru că s-au modificat capitolele ICS din SITA. Și deci uh, multe probleme care erau critice pentru Canada s-au rezolvat pozitiv. Așadar, întregul text al acordului a fost criticat foarte, foarte puțin. Sigur că au fost unele întrebări legate de punerea în aplicare, de uh, prestarea de servicii și sigur că toate acestea vor fi discutate foarte detaliat când se va ajunge în faza de ratificare, însă, per total, toate uh, partidele politice sunt mulțumite de acordul cu Uniunea Europeană. Și îl susțin. Și um, trebuie spus, poate că avem um, orientări similare în ceea ce privește valorile și procedurile. Există o apropiere între Europa și Canada și uh, poate chiar uh, pentru că au apărut multe comentarii critice la adresa marelui vecin de la sud de Canada și cred că putem înțelege de aici că Canada își înțelege cu totul altfel structurile economice și politice decât SUA și cred că trebuie menționat acest lucru. Cam acesta ar fi raportul meu. Jude. Um, I, I just want... Mulțumesc foarte mult, Bernd. I, uh, oferit uh, o prezentare comprehensivă a delegației noastre și trebuie spus pentru procesul verbal că atunci când se întâmplă ceva teribil aproape de casă, este bine să fii într-un loc mm, cu niște oameni care înțeleg cât de oribil a fost situația. Și noi, acolo, în Canada, n-am primit decât căldură și solidaritate, sprijin din partea canadienilor după atacurile de la Bruxelles. Mulți erau uh, interesați de ceea ce se întâmplă la Bruxelles și în jurul Parlamentului și a fost destul de sumbru să ne aflăm la o distanță atât de mare. Mare parte din delegația noastră a fost uh, mai degrabă axată pe chestiunea politică și nu pe chestiunea comercială în, prin, în baza principiilor și valorilor partajate, societatea deschisă pe care o sprijinim cu toții, cu economia deschisă, cu angajamente puternice față de drepturile omului. Aceste lucruri au rezultat foarte clar. Dar s-au făcut și critici, au fost exprimate și critici cât am fost noi în Canada. De exemplu, critica Um, din Europa față de noile generații de acorduri a fost similară cu critica din partea societății civile din Canada și am auzit îngrijorări manifestate și de alți actori implicați. Inevitabil va trebui să reflectăm la asta când discutăm despre SITA în lunile ce vor urma. Și am considerat că este important să menționăm și asta, pentru că eu chiar am fost la Montreal și vreau să vă spun că în ciuda artificiilor și a ceea ce a spus presa canadiană, discuția noastră a fost constructivă și bună. Discuția cu miniștrii locali din Quebec a fost foarte bună și la fel și cu negociatorul șef din Quebec. și cu ceilalți. Iar delegația n-a fost complet dată peste cap, așa cum unii probabil că au intenționat. Ba din potrivă, indivizii au ieșit mai tare mm, la lumina reflectoarelor decât uh, întregul delegației și cred că vor apărea ceva discuții în Parlamentul European despre cum să fie gestionate viitoarele delegații în momentul în care apare, iată, o asemenea situație. Dar, per total, eu cred că uh, comportamentul unui singur eurodeputat nu a subminat uh, întreaga prezență și reprezentarea Parlamentului European, iar la Montreal am avut o recepție extraordinară și mm, o discuție constructivă cu oficialii quebechezi. Deci am vrut neapărat să subliniez asta, fiindcă eu chiar am fost de față. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la punctul 9. Este vorba de delegația ad hoc în Ecuador. În paralel cu delegația în Canada, am organizat o delegație ad hoc pentru Ecuador. Am trimis acolo o delegație pentru a vedea ce se întâmplă cu aderarea la acordul dintre Columbia și Peru. Membrii delegației au fost domnul Fisas și domnul Scholz. Aș fi vrut, de fapt, să dau cuvântul domnului Scholz. Începeți dumneavoastră, domnule Fisas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Uh, domnul Scholz a trebuit să părăsească deocamdată încăperea. Ei bine, am fost în Ecuador, eu, Ute, domnul Scholz, toți ca parte a delegației. Și uh, le spun acum colegilor care po- poate nu sunt uh, la zi, am avut uh, un acord cu Ecuadorul care uh, pe 23 decembrie um, s-a sfârșit și am uh, creat un altul uh, care să meargă până la finele acestui an. Ecuadorul intrând în sistemul de liber schimb pe care l-am înființat pentru Columbia și Peru. Este un acord care vizează în mod direct guvernele. Avem Ecuadorul cu cele două țări vecine și trebuie să fie acceptată includerea Ecuadorului în acest ALS. Totul s-a făcut cu oarecare întârziere. Poate și din cauza atacurilor teroriste. Dar, în fine, a fost dată și aprobarea finală a Comisiei. Consiliul are la dispoziție șase luni pentru a aproba documentul. Iar dacă totul merge conform planului, se va ajunge în Parlament cu documentul, fiind posibil ca acordul să nu fie semnat într-adevăr până pe 31 decembrie 2016. Ultima plenară, dacă nu mă înșel, este pe 12 decembrie. În această situație, ar fi, lucrurile ar fi destul de problematice pentru Ecuador, pentru că în câteva luni de zile companiile vor trebui să plătească sume adiționale. Prin urmare, Îngrijorările sunt importante. Pe lângă întreprinderile ecuadoriene, noi ne-am întâlnit și cu uh, numeroși miniștri. De fapt, ne-am întâlnit și cu reprezentanții societății civile, cu afaceriști, cu reprezentanții ONG-urilor, cu reprezentanții comunității indigene. Mare parte din aceștia sunt pentru un ALS, Grupurile indigene au fost mai reticente. Președintele Corea, de fapt, trebuie menționat că vor avea loc alegeri la începutul anului viitor. Deci este un moment foarte important pentru ca um, acest uh, ALS să fie adoptat până la sfârșitul acestui an. Au fost îngrijorări manifestate cât se poate de deschis Lumea era îngrijorată că acordul nu va, fi schimb, nu va fi semnat și că nu ne vom încadra în acest an. Noi am spus că vom face tot posibilul pentru ca în următoarele luni procedura să fie încheiată în așa fel încât să ajungem în etapa semnării și a aprobării în Parlament. După cum vă spuneam, totul înainte de 31 decembrie. Președintele ne-a spus că e dispus să vină aici, în Europa, ca să vorbească cu autoritățile europene pe acest subiect. Domnul Scholz l-a invitat pe ministrul pentru comerț internațional aici, la Comisia INTA, cândva în aprilie. Se pare că ministrul e dispus să vină. Eu și cu domnul Scholz suntem perfect de acord că trebuie făcute presiunile necesare pentru a cere semnarea acordului cu Ecuador înainte de 31 decembrie 2016. Va trebui să vorbim despre asta cu Consiliul și va trebui să insistăm. Sunt câteva termene care trebuie avansate cât mai repede cu putință. Iar în acest context doresc să adaug ceva. La ora actuală, situația economică în Ecuador este foarte complicată. Prețul la petrol a scăzut în mod dramatic, lucru care a afectat exportul și sunt mai multe bariere de ordin comercial și tarifar care au fost înființate, care au sporit, de fapt, și a, care afectează acum uh, și produsele europene. În tot acest context uh, s-a creat un soi de sistem de liber schimb un fel de sistem comercial și tarifar care e de fapt alambicat și care uh, nu corespunde normelor. Acest sistem nu e unul acceptabil pentru Europa, ci contrazice principiile noastre generale. Problema este că nu există un plan B. Deci dacă nu înfăptuim planul A, nu avem o alternativă. Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a semna acest acord și pentru a avea un acord de liber schimb la final. Da, nicio problemă. Trebuie să fim cât se poate de proactivi. Helmut, pentru completări. Mulțumesc, Bernd. Voi fi succint, vin doar cu câteva adăugări la ceea ce a spus uh, deja colegul meu Fisas. Am menționat uh, situația economică grea din această țară. E economie care depinde de dolar, iar mai ales acum când uh, prețul la petrol a scăzut, termenii comerciali s-au înrăutățit, ceea ce bineînțeles că se traduce într-o afectare a economiei. Plus că um, moneta colombiană a scăzut cu 60%. Și totul e cu un efect. Trebuie găsit un echilibru la nivelul paletei de produse pentru export. Ecuadorul trebuie să dea dovadă de foarte mare imaginație pentru a putea gestiona această situație, mai ales uh, că e și provocarea ce se întâmplă după decembrie 2016, ce e din 1 ianuarie, mai ales uh, uh, dacă vor fi introduse taxe vamale importante pe produsele ecuadoriene care pleacă înspre Uniunea Europeană. În acest context, toți partenerii de discuție au menționat situația economică. De la reprezentanții întreprinderilor mari până la reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii și până la reprezentanții sectorului social care vor o economie durabilă, echitabilă, Uh, producători uh, de cacao, uh, cultivatori de banane, creveți și așa mai departe. Sunt niște categorii care vor fi periclitate. Așa că avem în față un calendar. Suntem parteneri, noi cei din Uniunea Europeană, și trebuie să luăm foarte în serios această încadrare în timp și să facem presiuni necesare pe lângă Consiliu. Îmi imaginez chiar, Bernd, ca tu în calitate de președinte și noi în calitate de raportori să ne adresăm în scris președinției țărilor de jos cu rugămintea ca în fața acestor evoluții de economie reală să facă tot posibilul pentru a se încadra în timp sau pentru a prescurta perioada de evaluare a acestei situații la Consiliu, în așa fel încât să putem respecta termenul final. Bineînțeles că uh, trebuie să verificăm exhaustiv acest acord, dar să depunem toate eforturile pentru a ne încadra până pe 31 decembrie, ca să dăm dovadă de seriozitate, mă scuzați. Să ajutăm Ecuadorul să aibă o dezvoltare durabilă. Am discutat și cu Comisia de Planificare din guvernul ecuadorian pentru a vedea cum uh, pot să facă și ei acolo studii de impact pe modelul european, ca să urmărească astfel evoluția sectorială. Doresc de asemenea să subliniez că am avut posibilitatea de a discuta cu numeroși miniștri Am discutat și cu vicepreședinta Parlamentului, am discutat și cu vicepreședintele Comisiei pentru Economie și Comerț din adunarea generală ecuadoriană. Mi s-a transmis că la adunarea generală există un interes important pentru ca cel târziu în octombrie să se treacă la ratificare din partea partenerilor ecuadorieni. Deci, din punctul lor de vedere, nu există riscul uh, unui efort uh, individual, ci am avea împreună cu toții posibilitatea de a ne poziționa față de acordul de liber schimb. Totodată, a fost de acord cu invitația pe care am lansat-o pentru ca la nevoie să vină aici în aprilie împreună cu ministrul, deci să fie reprezentată atât latura parlamentară cât și latura executivă în ceea ce privește uh, dezbaterea acestui text în comisia noastră. De asemenea, am discutat și cu reprezentanți ai societății civile. Am discutat și cu reprezentanți ai populației indigene pentru a vedea de ce au rezerve și e clar, ne-au spus că se tem ca evoluția durabilă din ultimii ani, obținută în plan individual de către ei, să nu fie periclitată sau afectată. Se tem în special de ceea ce poate veni în sectorul agricol și în industria extractivă. De acestea depinde foarte mult populația indigenă. Și ar putea pune sub semnul întrebării felul în care funcționează aceasta. Prin urmare, ei nu prea văd cum să susțină acest acord de liber schimb. Noi am încercat însă să îi implicăm pe toți și vom prezenta un raport exhaustiv în consecință, stându-vă la dispoziție pentru orice altă clarificare și întrebare. Ambasadorul este Peter Schweiger și vreau să-i mulțumesc lui și reprezentanților SAE pentru un sprijin extraordinar. Mulțumesc și celor două interprete care au uh, bifat un program de 18 ore pe zi într-o echipă de doi. A fost o provocare extraordinară, dar de asta a depins clar succesul uh, delegației noastre. Mulțumesc în special secretariatului nostru, lui Marc, pentru pregătirea acestei delegații, o pregătire extraordinară. Cam atât din partea mea deocamdată. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Helmut! În ceea ce este acest ultim punct, nu pot decât să subliniez faptul că delegațiile organizate de comisia noastră în ultima vreme au fost organizate cu toatele perfect. Deci mulțumim sincer secretariatului. Sunteți uh, la înălțimea așteptărilor. Țineți-o tot așa, vă mulțumim. Ceea ce privește scrisoarea, păi, să procedăm așa atunci. Uh, trimitem o scrisoare rugând, preștinției, uh, rugând preștinția olandeză să accelereze puțin lucrurile în așa fel încât să nu ajungem la această situație imposibilă pentru Ecuador. Foarte bine. Și acum Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Da, aș mai putea să spun că uh, la punctul 10 aveam delegația pentru Turcia. 29-31 uh, martie. Ar fi trebuit să aibă loc, dar din motive de securitate a fost anulată. Ați fost informați? uh, atentatele de la, din Turcia, de la Istanbul, ne îngrijorează. Ne-au îngrijorat și ne îngrijorează. Și de ce la punctul 11, reprezentantul comisiei l-am văzut adineauri și l-am regăsit în sală. Foarte bine. Atunci putem să trecem la acest punct. Dragi colegi, e un punct foarte interesant de pe ordinea de zi, pentru că tot discutăm despre acorduri uh, comerciale și politica de investiții, mai ales în ultima vreme. Iar dacă ne uităm puțin în urmă, de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, în 1 decembrie 2009, noi avem uh, prerogative, pentru a uh, veghea la implementarea acestor acorduri, Parlamentul European fiind direct implicat noi uh, putem uh, fi de acord sau uh, putem aproba sau putem respinge aceste acorduri. În anul 2012 am dat două acte normative importante. E vorba de legislația de grandfathering, adică respectarea principiului anteriorității în anumite acorduri, Comisia având sarcina de a analiza puțin situația acordurilor investiționale bilaterale și mm, uitându-mă în programul de lucru al Comisiei, am văzut că a fost a uh, avut în vedere și anul 2020. Ne punem întrebarea dacă nu cumva ne putem mișca mai repede de 2020. Și apoi, al doilea act normativ se referă la ce face Uniunea Europeană dacă Uniunea Europeană sau un stat membru este dat în judecată? Ce se întâmplă cu răspunderea financiară? Sunt două acte normative din anul 2012. Acum suntem în punctul în care discutăm despre instrumentul protecției investiționale într-un schimb mai amplu de idei. Sunt cinci puncte care sunt foarte importante. Odată, să vedem puțin ce se întâmplă cu cadrul legislativ și cu implementarea acestuia. Aici ne referim, bineînțeles, la experiențele pe care le-am acumulat uh, în domeniul politicii investiționale post-Lisabona. Să vedem unde lucrurile au mers prost, dar unde au mers și bine, cu ce provocări. Și în al treilea rând, să vedem puțin ce se întâmplă cu carta energetică. Dragi colegi, vă amintiți, este singurul acord pe care l-a convenit Uniunea Europeană și în care a prevăzut un instrument special de protecție a investițiilor, ISDS. Nu e vina noastră, cred că e datează de prin 94, uh, când uh, Parlamentul încă nu avea prerogative aici. Dar este singurul tratat pe care îl are Uniunea Europeană cu un uh, instrument de tip ISDS. La nivel global este uh, folosit cel mai adesea și există 89 de cazuri care se bazează acum uh, pe carta energetică. Așa că merită să vedem puțin cum gestionăm această situație. Între timp, discuția a avansat. Și lucrurile au mers dincolo de ceea ce s-a prevăzut în anul 1994. Uh, avut în vedere sistemul ICS, dar uh, direcția este opusă. Întrebarea care se pune aici, n-ar trebui în acest uh, context să conțină cartea energetică mai degrabă, mai degrabă sistemul ICS? În al patrulea rând, ce se întâmplă cu relațiile intraeuropene și acordurile intraeuropene? mai e nimerit ca după tratatul de la Lisabona să mai existe între statele membre acorduri de acest tip cu protecție investițională de tip ISDS și, nu în ultimul rând, ce se întâmplă cu acordurile dintre statele membre și terțele state. N-ar trebui ca și aici Comisia, în lumina unei anteriorități, să ceară uh, o revizuire a ISDS și în al cincilea rând, mă bucur că sunteți aici și aștept uh, cu mare interes uh, un răspuns la toate aceste întrebări. Da, o să încerc să răspund la întrebări. Și aș reveni la ce am spus noi în comunicarea noastră privind comerțul și pe programul de lucru, pe calendarul respectiv, am spus că ne vom întoarce din nou și vom aprofunda uh, chestiunea investițiilor. 2020 a spus că este o dată destul de îndepărtată, te mă bucur că începe discuția încă de pe acum, pentru că tematica este ample, amplă și ne preocupă, ca și pe dumneavoastră. Aș spune câte ceva în legătură cu cadrul juridic Într-adevăr, avem cele două regulamente de bază. Vă voi spune cum funcționează pe scurt. Și asta viza a doua întrebare pe care mi-ați adresat-o. Senzația ar fi că, în general, tranziția a fost destul de lină. Există un aspect uh, juridic care este foarte mm, aprins dezbătut nu cu Parlamentul, ci cu statele membre. E vorba de articolul 207, e vorba de portofeliul de investiții și Comisia se va întoarce la acest uh, aspect. 207 din tratat vorbește despre investițiile străine directe. Știți bine că e vorba de un lucru care revine și în discuție legată de portul unic portofoliu unic, mă scuzați, și e vorba de cine are competențe în ceea ce privește mișcarea de capitaluri. Iar asta este menționat și de articolul 232 TFUE. În consecință, aici ar fi chestiunile spinoase. În rest, însă, instrumentul, după câte am văzut noi până acum, a funcționat și dacă doriți pot să vă dau și exemple în acest sens și am putea să discutăm câteva consecințe. Înainte de a fi intrat în vigoare acest regulament privind anterioritatea, grandfathering în 2015, așadar am adoptat o serie de măsuri legate de autorizări ale negocierilor era vorba de o undă verde care permitea continuarea negocierilor. O serie de astfel de decizii se mai refereau și la încheierea acordurilor, mă scuzați, încetarea acordurilor care au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. De asemenea, avem 80 de decizii pendinte și cum avem o reformă majoră în vizor, dorim să vedem cum această dezbatere mai amplă se reflectă asupra acestor cazuri. Pentru moment n-am autorizat nimic, pentru că doream să vedem în ce măsură aceste schimbări majore în politica europeană va afecta aceste diverse autorizații e foarte clar că era vorba fie de insuficiențe constatate, fie de lucruri uh, insuficient sincronizate uh, față de evoluția negocierilor. Și, bineînțeles, că noile negocieri ar putea aduce cu sine un conflict de interese pe care nu îl dorim. 40% dintre aceste autorizații pe care noi le-am acordat nu se referă la noi a tratate, nu, ci e vorba de protocoluri, amendamente. Este ceea ce am cerut noi statelor membre să facă, să alinieze aceste acorduri în lumina noi jurisprudențe existente. Iată cadrul general și vreau să vă spun că numărul acestor situații s-a modificat, s-a a scăzut după ce a intrat în vigoare Lisabona. Bineînțeles că am asistat la o recrudescență, acum lucrurile s-au mai calmat și dacă vă uitați la negocierile actuale, și aș da o cifră aici, dacă terminăm runda actuală, probabil că vom acoperi cam uh, acorduri cu vreo peste 200 de țări, ceea ce nu e deloc neglijabil. Asta înseamnă că una peste alta noi ne respectăm uh, angajamentele și vom trebui să respectăm atât în ce privește acordurile de liber schimb, cât și ce privește toate acordurile bilaterale. Bineînțeles că încă nu am ajuns în această situație, dar cred că suntem pe calea cea bună. Toate noi acorduri în negociere și care sunt în așteptare au uh, o uh, clauză care spune că nu se întâmplă nimic până nu se clarifică uh, aceste aspecte în cadrul negocierilor FTA. Bineînțeles că apar contradicții, apar uh, interpretări diferite la în anumite state membre cu privire la politicile și instrumentele europene. Apoi, domnule ne-ați mai, uh, președintele, m-ați întrebat în legătură cu carta energetică, tratatul respectiv și, încă o dată, experiențele sunt diverse. Acest tratat, pe bună dreptate, credea că în 1994 că acest tratat era unul cât se poate de bun, chiar un model, pentru că aducea certitudine juridică, mai ales în ce privește partea răsăriteană a continentului, pe tot ce înseamnă ICS, era vorba de ceva uh, echilibrat care permita intrarea corectă pe piață a investitorilor, mai ales, bineînțeles, după schimbările de regim de acolo din anii 90. Un caz clasic, însă lucrurile s-au schimbat acum, totuși, pentru că am observat că de acolo au decurs o serie de lucruri care nu prea au legătură cu intențiile inițiale și s-au aplicat reguli de protecție a investițiilor în europeană uh, în mod diferit față de ceea ce se preconizase. Nu înseamnă însă că acest tratat uh, și-a pierdut utilitatea. El s-a dovedit mai puțin uh, de succes în anumite părți ale continentului, însă întrebarea este unde ne îndreptăm. Și întrebarea mai este, în condițiile acestea de reformă și de evoluție, cum stăm cu acest tratat al cartei energetice? Vreau să vă spun și să vă dau asigurăm cum că noi analizăm acest subiect. Nu suntem singurii care o facem, nu suntem singurii implicați, însă este foarte clar că trebuie să vedem ce se poate face. Am ținut asta cu secretariatul tratatului care ar fi opțiunile, așadar este foarte clar, de pildă, că status voul nu pare să fie o opțiune pentru că avem probleme cu definițiile, între ele sunt depășite. Revizuirea acestui tratat și aceasta este o opțiune. Am putea să facem acest lucru și să introducem abordarea multilaterală pe care ne dorim în cadrul politicii noastre revizuite, însă e un, ceva de termen lung, trebuie să ne ajute și alții în acest demers, pentru că actorii majori în acest tratat uh, sunt țări care nu sunt europene, nu-i așa? E vorba de Japonia, are și ea niște interese și atunci trebuie să vedem în ce măsură aceste țări, acești actori majori pot fi implicați și ei. Da, într-adevăr, e un subiect uh, demn de interes. Ce se va întâmpla? Nu pot să vă spun încă pentru că e nevoie încă de muncă aprofundată la fața locului, dar există un mandat pentru posibilă revizuire a tratatului. El este destul de restrâns, dar este posibil acest demers. Nu începem de la zero, și se pot face aceste lucruri și ne dorim asta, mai ales că vom avea un nou președinte al secretariatului provenind din Japonia și știm bine că avem acorduri, avem negocieri în curs cu Japonia și să vedem cum se combină aceste procese. Următorul punct uh, pe care l-ați menționat, domnule președinte, unde aveți nevoie de lămuriri, se referă la de acordurile de investiții bilaterale din interiorul Uniunii Europene, iar poziția noastră aici este cât se poate de clară. Noi nu credem că aceste tip de acorduri ar trebui să coexiste cu tratatele europene. În aceste condiții am început proceduri de încălcare anul trecut împotriva cinci state membre. Despre ce e vorba? E vorba, de fapt, de 200 de astfel de acorduri bilaterale am spicuit câteva dintre acestea și ca să vedem ce se poate face. Statele membre au tot felul de păreri și poziții, nu pot să mai exprim numele lor, însă discuțiile nu vor fi ușoare. Însă, pe de altă parte, statele membre își dau seama singure că sistemul acesta nu poate să continue în Uniunea Europeană. Colegii de la DG Growth, DG Fisma, colegii noștri încearcă să vadă ce se poate face, pentru că există deja discuții la Consiliu, dezbateri între statele membre și Comisie și atunci, de fapt, nu se pune întrebarea de ce este juridic posibil, și mai mult să vedem în ce măsură anumite lucruri se suprapun între aceste tratate bilaterale și ce apare în tratate. Vorba de o abordare practică care îi se supune și anume, iată ce cazuri avem, iată ce, cazuri, iată ce se întâmplă cu protecția, dacă există sau nu. Este foarte clar că ne-am dorit un sistem de acorduri bilaterale mai simplu de descifrat, care să ajute mai bine investitorii. Asta astăzi nu este ceva care este dat, pentru că, încă o dată, lucrurile sunt în desfășurare și sunt sigur că atunci când vom reveni vom da vești proaspete în acest sens. În sfârșit, un alt, ultim aspect se referă la ce înseamnă reforma când vine vorba de acordurile bilaterale de protecția investițiilor cu țările terțe. Vreau să vă spun că noi, de fapt, am cerut statelor membre să-și modifice, să modifice aceste tratate. Am menționat cazul Uniunii Monetare, unde am observat încălcări flagrante de aplicare a unor dintre normele noastre pentru că acordurile respective bilaterale nu permiteau în mod foarte clar transfer de capital, etc. Acum, trebuie spus că anumite dintre aceste reforme preconizate de pildă cele legate de ajutoarele de stat sau alte aspecte care se referă la TIP. Toate aceste dosare conexe prezintă mereu și mereu aceleași aspecte. Și întrebarea ar fi, chiar dacă juridic e posibil, ce se poate autoriza pe viitor. E vorba mai mult de o chestiune politică sau de politică. La Consiliu, cât privește TTIP-ul și alte negocieri în curs, uh, dorim și mergem pe linia unui sistem clar de protecție a investițiilor și nu pe uh, dar și nu pe metoda ad hoc de arbitraj. Încă o dată, e vorba aici, uh, bineînțeles, de statele membre, pentru că Uniunea Europeană este parte, dar noi dăm autorizații respective. Trebuie să ne gândim și să încercăm să vedem în ce măsură aceste reforme sunt dezirabile. Știu că aici la Parlament uh, nu toată lumea este de acord, e nevoie de sprijin, de sprijin din partea dumneavoastră și exact la asta ne gândim acum și când vom acorda autorizațiile viitoare, acest subiect va reveni. Nu pot să vă spun care va fi perimetrul în care ne vom desfășura, pentru că încă nu am început acest exercițiu. Dacă îmi permiteți, mă voi opri aici. Mai sunt multe de spus dar n-aș vrea să vorbesc prea mult. Aștept întrebări, aștept reflexii. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc. Grupurile politice, socialiștii, Jude. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru cuvintele introductive. Cred că, așa ca remarcă generală, E interesant să vedem cât de mult a evoluat Comisia pe acest subiect față de trecut. Având în vedere temerile exprimate aici la Parlament, dar și în general în rândul opiniei publice cât privește investițiile, protecția investițiilor. Iată, este clar că o astfel de dezbatere poate să aibă un efect reformator pozitiv. Uneori, mă gândesc la țara mea, când ne gândim la modul în care funcționează politica în europeană, uh, ne-am dorit să vedem mai mult o mișcare reformistă sau senzație de reformă. Uh, oricum, lucrurile încă nu sunt perfecte în acest domeniu. Aș avea două întrebări. Prima, acel regulament privind anterioritatea grandfathering, care spune că atunci când există un tratat de investiții UE, el înlocuiește tratatul bilateral cu țara terță respectivă. În cazurile pe care le examinați acum, și e vorba de tratatele care așteaptă ratificarea, știți cam când se vor uh, înlocui mecanismele de rezolvare a litigiilor între investitori, uh, adică acest mecanism va înlocui mecanismele de litigii între state. Dorim să știm așadar în ce măsură țările vor primi un statut diferit în cadrul noilor tratate UE privitoare la investiții. Apoi, o întrebare conexă. Se discută mult în politica de investiții despre ISDS, lucruri menționate de avocații respectivi, de juriști. E vorba de uh, rolul statului respectiv ca parte, în ce fel de format și cum impactează asta agenda privind comerțul internațional. Ideea ar fi poate chiar de a crea un tribunal special pentru aceste lucruri. Avem posibilitatea să creăm asta cu instrumentele la dispoziția noastră. N-ar trebui să ne gândim uh, în ce măsură acest gen de evoluții impactează politica europeană în materie. Alde, nu, Gue, Helmut? Would like... Și eu aș dori să mulțumesc pentru acest briefing și ca și Jude vreau să vă întreb ceva pentru că știți bine că grupul meu are probleme cu acest mecanism ca atare și chiar dacă sunt noi propuneri, logica este aceeași. Nu s-a schimbat. N-ar trebui să ne întoarcem mai degrabă la întrebarea stat versus stat sau individ împotriva statului. Dacă astfel de litigi există, n-ar trebui să ne întoarcem la căile normale la curțile și tribunalele noastre naționale care să tranșeze aceste dispute și au litigii. De ce trebuie să acordăm investitorilor noștri, investitorilor noștri aceste posibilități speciale de rezolvare a litigilor? Acel grandfathering, uh, anterioritatea, ați spus, la președinte, că nu suntem noi cei de vină pentru că s-a întâmplat asta acum câțiva ani, această uh, hotărâre, însă mi-aduc aminte și s-a discutat despre asta în vechiul mandat. Lucrurile s-au fost discutate, într-adevăr, și s-a spus că prin revizuirea uh, din acest regulament se putea declanșa o dezbatere privitoare la rezolvarea litigilor între investiții SDS și, de fapt, asta este originea acestor discuții pe care le avem astăzi. Acum, China. Știm bine că avem alți parteneri care invocă vechiul mecanism pe care l-au copiat după noi sau după alte țări care promovează acest gen de e, mecanism. Ce facem cu asta? Cum reformăm? Mulțumesc! Întrebare foarte interesantă. Germania, de pildă, are un astfel de acord cu China încă din 2005, un vechi acord privitor la rezolvarea, rezolvarea disputelor litigilor verzi. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Într-adevăr, bine să vedem uh, o imagine de ansamblu. M-ar interesa să știm ce alternative ar exista la acest sistem ISDS, ce ecouri există în acest sens. Ce privește anterioritatea, noi doream o clauză de caducitate, sunset, pentru toate acordurile bilaterale. Nu ni s-a acordat asta, însă și Comisia recunoaște că avem tot felul de acorduri bizare care continuă să, sau părți de acorduri care continuă să se aplice și de ce să nu se aplice caducitatea la toate aceste resturi, ca să zic așa. Apoi m-aș mai referi la noile acorduri și la autorizațiile pe care Comisia trebuie să le dea pentru noile acorduri bilaterale. În ce privește SETA și aplicarea sa pre, uh, temporară, care ar fi competența Comisiei aici și mă refer la tot ce înseamnă protecția investițiilor. Mulțumesc. Eh, Grazie, președinte. Imar. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea două observații. În primul rând, eh, E de la sine înțeles că vreau să vă mulțumesc pentru prezentare. Tocmai m-am întors de la Singapore. Și în această țară, guvernul este deosebit de preocupat de procesul de negociere legat de adaptarea noului sistem ISDS. Am uh, făcut parte dintr-un grup de delegați uh, care am mers acolo și am avut ocazia de a prezenta poziția Parlamentului European. Am spus că la noi, la Parlamentul European, ne dorim un acord care să uh, ne permită să intrăm în acest sistem. Dar mi se pare că cei de acolo cunosc foarte puțin sistemul și funcționarea acestuia și, de asemenea, importanța de a-l adapta. Vă rog să-mi spuneți ce părere aveți despre acest lucru. Apoi, uh, noi, grupul SND din Parlamentul European, considerăm că uh, este important uh, este important să nu avem un model multilateral. De ce să mai revenim la aceste acorduri uh, bilaterale de soluționare a litigilor. Însă, asta propune Comisia Europeană. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți care e strategia dumneavoastră și care este poziția OMC-ului. OMC-ul uh, va fi dispus să apere un uh, model pe care noi îl considerăm omogen omogen și corect pentru toate statele și pentru investitori? Merci. Uh, j'imagine, je sais pas, je n'étais pas... Domnul Jado, mulțumesc. Uh, nu știu uh, exact care e situația în delegația menționată anterior, pentru că noi nu suntem membri acolo. Aș vrea să-mi spuneți uh, despre experiența dumneavoastră din Canada. Ați avut uh, sentimentul că Canada este o republică cu un sistem juridic serios și că e chiar atât de necesar că e atât să protejăm uh, întreprinderile și investițiile europene de justiția canadiană? Ați considerat că aceasta nu este suficient de uh, solidă și că e nevoie de un sistem specific? Apoi, în ceea ce privește Comisia Europeană, S-au multiplicat uh, acordurile de investiții, uneori cu sisteme ASDS, uneori fără, și aș vrea să știu în acest context ce se întâmplă cu promisia pe care a făcut-o doamna comisar de sistem multilateral, inclusiv în ceea ce privește protecția investițiilor. Pentru că dacă noi facem acorduri în stânga și în dreapta și Nicăieri nu prevedem regruparea acestora într-un sistem multilateral. Până la urmă nu vom mai ajunge niciodată la un sistem multilateral. Și în ultimul rând, cred că astăzi ar trebui să avem o idee, să avem posibilitatea să evaluăm pe baza experiențelor de până acum dacă uh, ASDS trebuie să depindă de volumul de investiții. Toate studiile făcute până acum arată că protecția investițiilor favorizează creșterea volumului acestora, dar nu există niciun studiu care să fi confirmat că existența unui sistem ASDS de protecție a investițiilor, nu a mediului, cum era să spun, ar avea un efect pozitiv asupra volumului de investiții. Și când ne uităm inclusiv la investițiile din Europa din ultimii ani, în funcție de fiecare stat uh, pe care îl analizăm, nu avem niciodată senzația că ar depinde volumul de investiții de aceste mecanisme. Credeți că e necesar să facem o corelație sau să dovedim că nu există o corelație între ASDS și volumul investițiilor? Hmm. Da, aș dori și eu să pun încă trei uh, întrebări sau să completez trei chestiuni. În primul rând, m-aș lega de ce a spus Ianic. Nu discutăm doar despre politica de protecție a investițiilor, ci de politica de investiții. Adică ideea de a avea investiții directe în Europa și de a face investiții europene în alte state care pot crea dezvoltare economică durabilă. Și există um, informații în acest context și e important să vedem dacă protecția investițiilor sporește investițiile într-adevăr sau dacă este nevoie de alte metode pentru a ne atinge obiectivul de a uh, consolida investițiile și cu siguranța acestora. Mi se pare important să nu uităm că investițiile nu trebuie doar protejate și că nu trebuie să fim uh, ofensivi neapărat în ceea ce privește măsurile de protecție a investițiilor. În al doilea rând, sistemul uh, ICS pe care l-am discutat acum este un pas în direcția cea bună, după părerea mea, dar uh, se poate ca acest sistem să fie format altfel. Dacă fac o comparație între Vietnam, SITA și TTIP și propunerea TTIP de uh, ICS, văd că există multe puncte de fond care diferă. Sigur, nu vreau să fac acum o enumerație, dar sunt foarte multe. Oare are sens, dacă ne dorim un sistem internațional atunci să avem diferențe atât de mari doar între aceste trei acorduri? Și în încheiere aș vrea să mă mai refer și la Singapore. Dacă ni s-a părut că în legătură cu Canada trebuie schimbat ceva fundamental, același lucru se aplică și la Singapore și aș ruga Comisia să ne vorbească despre acordul cu Singapore. Vă rog. Yes, thank you. Thank you for these questions. Vă mulțumesc pentru întrebări. Am să fac uh, tot ce pot ca să vă răspund. Am să încep cu întrebarea doamnei Curtin Darling. Cred că există aici o mică neînțelegere. Nu se vorbește despre înlocuirea relațiilor între state prin uh, sistemul de, uh, de instanțe de investiții. Mm, e un model copiat după regulile OMC cu o altă punere în aplicare, dar putem discuta și cazuri uh, stat-stat în care apare protecția investițiilor. Unele din acordurile bilaterale de investiții au astfel de mecanisme, nu toate, dar există așa ceva. Părerea mea este că trebuie să ne străduim să ajungem la un sistem cât mai previzibil și stabil, similar cu un sistem judiciar. Asta face OMC-ul pentru soluționarea litigiilor uh, de investiții între state și aceasta este și inovarea pe care încercăm noi să o aducem în soluționarea litigiilor dintre investitori, dintre investiții de stat, în cazul investițiilor de stat. În domeniul stat-stat apar și alte organisme internaționale care soluționează litigiile între state. Sigur, nu e vorba doar de OMC. Dar acesta este motivul pentru care uh, susținem această idee multilaterală. Noi niciodată nu am renunțat la ideea de multilateralitate, nici pentru regulile de fond, uh, nici pentru soluționarea litigilor. Dar așa e viața, acum trecem de la 1500 de uh, tratate uh, bilaterale de investiții la uh, 300 plus, la 1300 plus 10 astfel de tratate. E o teoria Big Bang-ului pe care eu aș dori să o rezolvăm cât mai repede. Noi ne mișcăm foarte repede, dar ar trebui ca și alții să ne urmeze. Și o întrebare pusă de domnul Jado, dacă nu mă înșel, a fost um, care e strategia noastră? Și am să revin imediat asupra acestei idei. S-au pus unele întrebări uh, referitoare la uh, logica sistemului. Aceasta nu s-a schimbat. Am explicat uh, de mai multe ori că nu este posibil să înlocuim unul la unul aceste elemente. În ceea ce privește China, ce facem cu chinezii? E aceeași întrebare cu, legată și de Singapore. Ce facem cu Singapore față de ce am negociat? Și aici aș vrea să fie foarte clar. Noi credem că uh, ce am dezvoltat noi în cadrul TTIP poartă eticheta de un sistem de instanțe de investiții pentru TTIP și dincolo de el. Deci cred că ce încercăm uh, noi să facem acolo este apoi prezentat și celorlalte părți la negociere. Și uh, avem o abordare referitoare la investitori ca stat, nu ca parte, definit un sistem de arbitraj și uh, am schițat elementele principale vis-a-vis -vis de chinezi. Textul pe care l-am prezentat uh, acum cât ceva timp este uh, depășit deja, pentru că se referea la vechiul nostru sistem uh, cu China, în relația cu China. Sigur că este foarte clar că nu toată lumea va fi 100% de acord cu noi. Propunerea mm, din cadrul TTIP diferă foarte mult de uh, situația mm, acordului cu Canada, unde am avut un text pe deplin negociat, stabil, de mult timp, dar după cum uh, ați constatat, uh, în acordul cu Canada am reușit să impunem și să cădem de acord asupra unei mari, mari părți din propuneri. I-am abordat uh, în mod similar pe colegii de la Singapore, i-am invitat la discuții și probabil că reacția uh, pe care o cunoașteți unii dintre dumneavoastră și mă refer la doamna Rodriguez Pinheiro, ce ați auzit la Singapore este că uh, cei de acolo pun foarte multe întrebări deocamdată. pentru că uh, ei au impresia că acordul este pe deplin negociat și că nu e încă ratificat pentru că uh, Comisia uh, așteaptă o soluție judiciară. Noi așteptăm însă redeschiderea, discuțiilor să vedem ce putem face în acest caz. Mm, ținând cont de experiența canadiană, noi uh, am comunicat că nu e cazul să redeschidem uh, o serie întreagă de acorduri. Noi ne-am modificat politica și e foarte bine de altfel că um, parlamentarii europeni discută direct cu cei vizați și că astfel le pot arăta ce înseamnă politica în Europa. Nu știu cum va continua această situație, dar pot să vă asigur că uh, invitațiile, dacă pot să le spun așa, invitațiile la discuții au fost transmise omologilor noștri și va trebui să discutăm din nou cu aceștia, pentru că altfel s-ar putea să ne blocăm pe acest subiect. Avem și un plan clar referitor la strategia de multilateralizare. Aș dori să vă amintesc că de mulți ani am fost foarte activ la OMC, mai precis până la reuniunea ministerială de la Cancun, când acest subiect a fost scos de pe agenda de la Doha, deoarece noi am considerat totdeauna că situația actuală nu este cea mai potrivită. Am armonizat uh, regulile, nu trebuie să existe o opoziție între comerț și investiții, sunt două fațete ale aceleiași medalii și uh, dacă ne dorim reguli pentru sistemul de investiții într-o lume globalizată, este nevoie de o acțiune multilaterală. Din păcate, nu avem o majoritate de membrii OMC care să susțină această idee. De fapt, nici în alte părți nu <laughs> avem majorități. Însă, povestea nu se încheie aici. Va trebui să monitorizăm situația în următorii ani la OMC și uh, în alte foruri. Dar e clar că dacă dorim um, să um, abordăm problema în alte formate, dacă am dori un tratat multilateral, dacă am vrea să începem discuțiile privind uh, o instanță multilaterală, ar fi bine să începem cu câteva state. Nu e nevoie să semneze toate statele din lume, dar um, dacă avem clauze în acordurile de liber schimb care să spună că ne îndreptăm către un sistem uh, multilateral, um, vom ajunge la o mai mare uniformitate. Și statele care doresc să meargă mai departe vor putea să o facă. Noi vom încerca să uh, dezvoltăm acest scenariu. Discutăm uh, cu mai multe state care au idei similare, să vedem cât de mare este interesul lor. Mm, nu este nevoie neapărat ca toate statele să fie de acord, așa cum e la OMC. Deci, pe scurt, obiectivul regulilor multilaterale pentru uh, fondul monitorizării și protecției investițiilor și, de asemenea, pentru tratarea litigilor rămâne prioritatea principală a Comisiei. Dar trebuie să fim pragmatici în uh, realizarea acesteia. Dacă îmi permiteți, am să trec acum la întrebarea doamnei Keller. Dacă regretăm că n-am obținut clauza de caducitate, asta e ce a fost, a fost, trebuie să uh, reacționăm la situația de fapt și trebuie să mm, continuăm să sondăm uh, situația în statele membre care nu uh, au fost de acord am văzut ce s-a întâmplat cu TTIP, cu SITA, cu Vietnamul. Uh, am obținut până la urmă susținere și nu avem de ce să credem că situația s-ar schimba. Acordul uh, provizoriu cu Canada trebuie tratat ca atare și nu știu ce să vă spun deocamdată. Încercăm să găsim o soluție juridică, dar dacă curtea nu se va fi pronunțat până la termenul uh, nostru, va trebui să luăm o decizie. Vom discuta cu statele membre să vedem câte competențe mai rămân, ce se întâmplă cu sistemul de instanțe de investiții. Nu pot să intru în detalii, dar uh, vom aborda problema când va veni momentul. Și în cele din urmă, întrebarea domnului Lange. Domnule președinte, de fapt ați avut trei întrebări care au legătură și cu ce a spus domnul Jadot. Noi nu am uh, spus niciodată că există o legătură directă între regulile de protecție a investițiilor și uh, creșterea fluxului de investiții. Cred că încă se deliberează pe această temă. Există multă literatură de specialitate, multă cercetare, unii spun că da, unii spun că ba, unii sunt pentru, unii mai puțin, însă, ca să vă dau un răspuns când mergeți într-o țară periculoasă, cred că preferați să vă faceți un vaccin înainte, mai degrabă decât să nu vă faceți. Poate că dacă investițiile sunt protejate, se vor face mai multe investiții și e posibil să fie și mai ieftin așa să se protejeze investițiile. Cât timp nu avem proba contrarie, de fapt, că protecția investițiilor nu ajută investițiilor, vom considera uh, că uh, protecția investițiilor e un lucru foarte bun și uh, de altfel nu depinde de noi, atât de mult depinde de întreprinderile care cheltuiesc banii, de investitorii noștri, nu de comisie. Și părerea unitară este că e logică această legătură. Sigur că asta nu înseamnă că nu există și alte elemente cel puțin la fel de importante. Desigur, uh, Climatul de investiții e influențat direct de chestiuni cum ar fi impozitele, o altă provocare globală. Deci sistemul fiscal, chestiunea resurselor a educației, a nivelului de educație, dimensiunea pieței, pentru că investitorii preferă să-și asume riscuri mai mari pe piețe mari. Deci, situația depinde de mulți factori posibilitatea de câștig economic până la urmă, de profit. A doua întrebare a dumneavoastră se referea la sistem, dacă e posibil să existe diferențe de fond. Am să vă răspund că noi încercăm să le evităm, spunând foarte clar că există elemente cheie în noua abordare și acestea ar fi uh, reglementarea, responsabilitatea formării oricărei instanțe uh, ICS sau oricărui mecanism și șansa de a avea o jurisprudență mai uniformă. E clar că trebuie negociat, însă acesta este mesajul cheie în toate acordurile pe care le discutăm și asta încercăm să obținem. În legătură cu Singapore am încercat să răspund mai devreme, trebuie să așteptăm și să vedem uh, ce se va întâmpla, dar sunt convins că mai, devre, mai uh, devreme sau mai târziu vom reveni să discutăm uh, odată ce se va pronunța curtea pe această cauză. Mulțumesc! Mulțumim. Nu mai sunt alte intervenții. Ok, good, good. Ba nu, ba nu. Din partea mea, două întrebări adiționale. Odată cu referire la întrebarea doamnei Keller în ceea ce privește utilizarea preliminară. Nu este vorba doar de partea investițională și cum să o privești pe aceasta. Ca dom- domeniu definit ca fiind mixt. Ci întrebarea este, așa cum a fost în cazul Coreei de Sud, așa cum a fost așa cum s-a întâmplat cu uh, proprietatea intelectuală, este ce uh, extragem de aici. Și în al doilea rând, apar și diferențe de substanță între Vietnam, CETA și TTIP, cum ar fi clauza de tip umbrelă. Este Interesant că nu apare la SETA, dar că în cazul Vietnamului și TTIP-ului, da. Și sunt niște chestiuni foarte importante până la urmă. Trebuie să vedem cum procedăm. Helmut Scholz și Yannick Jadot, încă o dată. O întrebare în plus, poate. Ce se întâmplă cu obligațiile investitorilor? Pentru că avem drepturile, pentru investitori, dar ce se întâmplă cu concentrarea pe obligațiile investitorilor? Mai ales e vorba de serviciile financiare, care sunt și ele parte din diferite tratate și negocieri în curs. Deci, unde ne situăm? Și unde ne axăm și pe aceste subiecte? Mă opresc aici. Nu mă mai refer și la documentele Panama. Da, vreau să subliniez și eu acest aspect, inclusiv în ce privește punerea în aplicare provizorie. Dacă ne uităm acordul cu Canada, CETA, în capitolul pentru investiții se spune că dacă există o punere în aplicare provizorie a acordului, Partea legată de rezolvarea litigilor ICS poate să fie invocată de firme timp de trei ani, chiar și într-un acord mixt și chiar și în condițiile în care țara respectivă nu ar recunoaște acest acord. Adică avem un sistem nebunesc. Cum? Cum pot cetățenii noștri să înțeleagă așa ceva sau să cauționeze așa ceva. Chiar și când un stat membru respinge acordul CETA, să zicem că țările de jos nu doresc să ratifice acest acord cu Canada, dar Consiliul și Parlamentul European și-au dat acordul și atunci există o punere în aplicare provizorie acestui acord CETA atunci statul olandez poate fi adus în justiție de către firmele olandeze pentru nerespectarea acordului. Deci este o nebunie. Al doilea comentariu și care vizează mai mult munca noastră a Comisiei Inter decât ceea ce face Comisia Executivă. Ni se confirmă un lucru pe care îl știam, de fapt, și anume că nu există nicio legătură între sistemul ISDS și volumul investițiilor. Este nebunesc, încă o dată, faptul că ne modificăm sistemul nostru juridic în favoarea firmelor, companiilor, fără să se fi demonstrat vreodată că investițiile vor crește. Asta bulversează cu totul ordinea juridică din societatea noastră, fără niciun fel de avantaj demonstrat. Singurul lucru care ni se spune este că sistemul ISDS nu este uh, negativ pentru climatul de investiții. Eu cred că, având în vedere ce reformă se preconizează, uh, facem acest lucru fără niciun fel de dovadă acum că volumul investițiilor va crește într-adevăr. Domnule Schlegelmilch. Da, sunt lucruri care necesită o dezbatere politică. Nu știu dacă ieșim la liman așa acum, pentru că de fiecare dată discutăm și în instanță și ni se spune că este competență europeană. Statele membre nu sunt de acord, poate că nici această instituție nu este de acord, deci să vedem ce înseamnă această aplicare temporară. Primul pas ar fi bineînțeles, ca să, ne, să luăm noi înșine o decizie, dar această discuție n-a avut loc în plan intern. Deci nu știm ce să punem într-un, într-un proiect de text al Consiliului. O altă întrebare, domnule președinte, se referă la clauza de tip umbrelă și aici abordările sunt oarecum diferite și cred că aveți dreptate. Uh, Răspunsul este faptul că Comisia, ca și politică, este pentru o clauză bine elaborată, nu după moda veche, o clauză care să nici nu mai fie numită astfel, să fie o clauză nouă pentru niște uh, stimulente foarte, foarte specifice în baza cărora să se facă investiții. Se oferă și claritate juridică și um, principiul asumării răspunderii și de aceea noi în propunerea TTIP avem această propunere, de aceea e și diferența aceasta între Canada și Vietnam, de exemplu, pentru că Vietnam are foarte multe acorduri cu clauze de tip umbrelă la fel și Singapore, dar nu și Canada. Și de aceea a fost mai ușor să ajungem la un compromis. Și oricum compromisul acesta e diferit față de compromisul găsit în alte acorduri. Însă e adevărat. Nu spun că vom prelua totul unul la unul, dar iată un uh, subiect despre care considerăm că pe marginea căreia considerăm că am reușit să găsim niște norme de protecție în acorduri. Întrebarea domnului Scholz în ceea ce privește obligațiile investitorilor. Am discutat de mai multe ori despre asta. Odată, repet, fiecare stat suveran poate să impună statul de jurisdicție. Și oricum, uh, și investitorii în Europa au destule obligații, dar uh, înțelegem mesajul politic aici și da, este un lucru pe care putem să-l facem în acordurile de investiție, cum ar fi să cerem un comportament etic, un comportament corect, poate chiar dincolo de ceea ce cere legislația în vigoare. Și de aceea avem niște propuneri de dezvoltare durabilă care, sunt, care merg foarte departe. De aceea avem și acorduri autonome de investiție cu Myanmar și cu China și de aceea cerem uh, uh, responsabilitatea corporatistă socială. Da, puteți spune că nu este același lucru cu niște norme obligatorii, dar nu sunt foarte, lucruri foarte ușor de impus unor uh, companii private prin acordurile internaționale. Asta dacă nu cumva statele membre cu care negociem noi fac din asta o politică cu obligații juridice. Dar noi ne străduim și avem cât de cât succes în a ne asigura că acest comportament etic și dezvoltarea durabilă este parte a negocierilor noastre. Nu vrem să creăm impresia că aceste lucruri nu sunt importante. Sunt oricum mult mai importante decât au fost în urmă cu 10-15 de ani, ani pentru proprii investitori. La întrebarea domnului Jadot, chiar vreau să revin asupra acestui subiect. Este foarte greu să stabilim cauza și efectul unei investiții. E mai ușor, de exemplu, să vedem uh, ce se întâmplă cu sistemul de apărare. Faptul că rămâi într-un anumit loc și investești este un semn bun de obicei. Uh, BI analizează acum acest, acest, acești factori și uh, analizează dacă nu cumva un sistem juridic robust este un factor. Unele studii ne spun că se face o diferență, altele nu atestă asta, nu încerc aici să emit o judecată care să nu fie 100% corectă, pentru că sunt și studii care spun că lucrurile în continuare sunt uh, în ceață. Discuția e oricum multifacetată și sunt de acord că putem trage anumite concluzii politice, însă, deocamdată, continuăm să credem că e important să existe un set de norme în vigoare, mai ales fiind date ultimele exemple în care am folosit aceste acorduri cu numeroase situații în care investitorii europeni sunt bucuroși pentru că, iată, dacă s-a ajuns la probleme, măcar în baza unui sistem sănătos a putut să-și recupereze o parte din sumele investite. Acestea fiind spuse, eu nu cred că am Încercați să răspund la ce, la ce întrebări mi-au fost adresate. Domnul Dartmouth, mulțumesc. Trenul meu a întârziat, așa că îmi cer scuze. Poate fi un subiect pe care l-ați acoperit deja uh, parțial sau total, dar merită reiterat. Am uh, scris un uh, pamflet Uh, bazat pe experiența mea de aici de la INTA. Îi mulțumesc în special, uh, în special domnului Lange și fostului președinte Moreiro pentru contribuții. Aici uh, analizez îndeaproape aspectul comercial. N-am avut însă posibilitatea de a intra în detalii în ceea ce privește investițiile străine directe și cum sunt acoperite în tratatul de la Lisabona. Sau, cum aceste investiții străine directe care sunt de competența noastră vor fi transpuse în practică. N-am putut să găsesc nimic despre asta și și ce am găsit a fost foarte complicat. Așa că vă cer ajutorul să mă luminați. Cum vedeți lucrurile din perspectiva dumneavoastră? Ce se întâmplă cu investițiile străine directe care să devină o competență concretă prin Tratatul de la Lisabona? Și vreau să vă spun că noi, unii, suntem îngrijorați și colegii m-au auzit spunând asta de prea multe ori, poate deja s-au săturat, dar asta este. Eu tot vorbesc despre acest efect. Domnul Jadol cunoaște, din păcate pleacă. Cu tendința din partea Comisiei și a eurodeputaților de a dori să includă în acordurile comerciale o sumedenie de precondiții. So, sorry, a whole mass of extraneous clauses. Clauze peste clauze pentru a-și impune agenda politică care n-are nici în clin, nici în mânecă cu uh, comerțul, sau dacă da, doar tangențial. O întrebare scurtă așadar. Se va întâmpla asta și cu investiții străine directe și dacă da, vă doriți acest lucru? Considerați că este un obiectiv politic al Comisiei? I'm very glad to come back for further clarification. So, question. Revin cu clarificări dacă am pus o întrebare obscură. Question, Mr. O ultimă întrebare pentru dumneavoastră, pentru reprezentantul Comisiei. Nimic din ceea ce facem noi la comerț și investiții nu se întâmplă într-un vacuum. Din punct de vedere filozofic, vă spun însă că nu vrei să legi totul de absolut orice. Deci trebuie să stabilești un echilibru fin. Eurodeputatul a spus că sunt politici alambicate, dar sunt lucruri care sunt importante și trebuie să vedem dacă se cade că acestea să apară într-un acord sau nu. E o discuție pe care am reluat-o adesea de-a lungul anilor. Nu includem absolut orice în acordurile comerciale. Sunt lucruri despre care considerăm că sunt uh, legate de regimul investițional pe care ne-l dorim. Vrem să abordăm și alte subiecte sau nu? Cel mai bun exemplu este că în negocierile cu China ne-a referit, de exemplu, la dreptul muncii sau la mediul înconjurător. Da, pentru că noi considerăm că este un subiect important și relevant pentru condițiile de investiție de acolo. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Schlegemir, sunt uh, perfect convins că vom uh, păstra legătura nu doar cu privire la acordurile specifice de negociat, ci și în general, pentru a vedea ce se întâmplă cu uh, carta energetică, cu sistemul de tip uh, ICS. Sunt lucruri care merită atenția noastră, la fel și în ceea ce se întâmplă, cu, la fel și în ceea ce privește acordurile bilaterale de investiție. Sperăm ca înainte de anul 2020, ca să ne încadrăm în această legislatură. Mulțumesc foarte mult! Punctul meu preferat este punctul 12, diverse. Nimic? Foarte bine. Punctul 13, următoarea reuniune va avea loc pe 20-21 aprilie. Mulțumesc foarte mult! Reuniunea pregătitoare pentru trialogul cu privire la mineralele de conflict va începe în 5 minute și este o reuniune in camera.